Vom începe cu punctul numărul 8 de pe ordinea de zi, care e un schimb de opinii cu domnul Thomas Pado Șopa, președintele Fundației Comitetului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate. dumnealui a fost propus. Acest lucru a fost anunțat pe 18 iunie 2010. Cu toții știți că face parte din Comitetul Executiv al uh, Consiliului European și din 1997 până în 1998 a deținut președinția CONSO. Este bine cunoscut pentru majoritatea dintre noi. Cred că întâi va, vom asculta prezentarea și apoi se vor pune întrebări ridicând mâna. Domnule, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi aici. Mă așteptam ca subiectul să fie atât de interesant încât sala să fie plină, chiar dacă este dimineața de vreme. Uh, Lucrurile nu stau chiar așa, însă vom încer- voi încerca să îmi scurtez prezentarea și să fac interesantă pentru cei care se află în sală. crearea acestui Comitet pentru Standarde Internaționale de Contabilitate este un proiect, unul dintre cele mai mari proiecte în ceea ce privește crearea de, legi, de regulamente pentru finanțele internaționale. Similar, există și regulamentul pentru bănci, pentru sistemele de plată, pentru asigurări în toate aceste domenii există comitete specializate care au încercat în ultimii ani să dea o legislație internațională. Contabilitatea este mai puțin cunoscută, mai puțin incitantă, dar este un exemplu de succes de cooperare în acest domeniu. Este unul dintre cele mai noi domenii Instituția pe care o conduc acum a fost creată acum 10 ani, când Comisia de la Basel și-a început activitatea acum 30 de ani, alții acum 30 uh, de ani în sistemele de plăți sunt și mai vechi, dar cu toate că e o instituție atât de tânără, desfășoară multe proiecte și este proiectul care a realizat cele mai multe într-o perioadă scurtă de timp. Astăzi există un set complet de regulamente în ceea ce privește contabilitatea care pot fi aplicate direct și la acestea participă peste 120 de țări. Nu există așa ceva în niciun alt domeniu din domeniile pe care le-am menționat. Motivul pentru acest succes extraordinar e, de fapt, sunt mai multe. În primul rând, instituția care se ocupă de standarde, numită acum Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate, are un profil instituțional special, astfel încât e mai eficientă, e mai eficient decât alte comitete din alte domenii. Am vorbit deja despre regulamente în ceea ce privește băncile. Acest uh, organism de standarde internaționale are 50 de membri care lucrează la pregătirea acestor standarde. Ei sunt total independenți. Ei nu sunt ei sunt acolo să, nu sunt acolo să apere standardele din țările din care provin și să încerce să minimizeze exercițiul de armonizare internațională. Ei sunt acolo pentru crearea de regulamente internaționale. Așa că vorbim de independență și competență. Un al doilea factor de succes e decizia pe care Uniunea Europeană a luat-o în anul 2002 când organizarea, această organizație era încă foarte tânără și atunci s-a luat această decizie de a crea acest comitet pentru standarde internaționale de contabilitate. S-a pornit de la o propunere a Comisiei Europene, a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliul Ministrilor. și s-a făcut acest uh, s-au făcut aceste standarde internaționale printr-o validare care face aceste standarde obligatorii în Uniunea Europeană. Sunt standarde ale Uniunii Europene. Această decizie care a fost luată în anul 2002 e cea care a asigurat succesul internațional al acestor standarde. Procesul tradițional de legislație în acest domeniu, prin uh, proiectul și aprobarea de directive, a, nu a reușit să aducă în Uniunea Europeană standarde uniforme în ceea ce privește contabilitatea. Un al treilea factor de succes e următorul, un număr de economii în tranziție și emergente căutau noi standarde, standarde mai bune. Ei și-au dat seama că e avantajos să adopte direct standardele internaționale, cum sunt cele ale IASCF. În loc să, se, să țină cont de alte standarde, cum ar fi GAP și alte standarde naționale. Când am uh, preluat președinția în iulie anul trecut la această instituție, mă aflam deja într-o funcție de conducere între 2005 și 2006, însă când am intrat în guvernul italian, am părăsit această poziție pe care avem inițial. Dacă ne uităm la primul deceniu al, acestui, al acestei instituții, putem spune următoarele combinație într-un succes, dintr-un succes extraordinar pe care le-am descris deja și observăm că există și o serie de provocări care se află în fața noastră în următoarele 12-24 de luni. Fie vom înregistra un succes și va exista o consolidare definitivă acestui proiect de a avea standarde de înaltă calitate internaționale sau vom înregistra un pas înapoi. Care sunt provocările? Voi vorbi despre trei dintre ele. Adoptare, calitate, adoptarea standardelor și guvernanța acestei instituții adoptarea standardelor. Acest lucru înseamnă că devine tot mai necesar să trecem de la o simplă convergență a standardelor naționale la adoptarea propriu-zisă a standardelor IASCF. Această provocare este cea mai importantă Statele sunt cele care trebuie să decidă anul viitor dacă vor trece de la uh, standardele americane, GAP, la acestea internaționale europene. Probabil că vom decide în a doua jumătate anului 2012 în ceea ce privește adoptarea IASCF. Adoptarea nu înseamnă o implementare imediată, însă într-un an va exista o decizie, da sau nu, în ceea ce privește adoptarea. Dacă răspunsul va fi da, atunci ne așteptăm ca principalul stat care deocamdată nu face parte să facă parte și apoi cu siguranță vor urma Japonia și alte țări care sunt aproape de aceste standarde, dar nu au ajuns încă la adoptare. Calitatea, provocarea legată de calitate. Trebuie să ne asigurăm că calitatea standardelor reflectă tot ce am învățat de pe urma crizei financiare, din această instabilitate financiară foarte gravă, pe care unii o leagă de unele aspecte ale standardelor, și în al doilea rând să ne asigurăm că nu doar regulile sunt uh, adoptate internațional, ci și că legislația e una consistentă, să nu există diferențe în ceea ce privește implementarea și intrarea în vigoare. A treia provocare este guvernanța. Instituția care a fost creată acum 10 ani, după un model american, ceea ce privește o companie privată care să se dedice interesului public, această formă este una foarte neobișnuită pentru tradiția continentală europeană. Este văzută ca neavând o responsabilitate suficientă în ceea ce privește reprezentarea interesului public. S-a cerut legitimitate în acest caz. În ultimii 10 ani au avut loc numeroase reforme pentru a crește gradul de responsabilitate și legitimitate. Toate acestea s-au făcut astfel încât să nu se atingă independența și competența acestui comitet. Guvernanța e o problemă încă deschisă. Guvernanța este acum uh, complementată de un uh, de un comitet de supervizare. Acum se fac două revizuiri, una făcută de comitetul de supervizare și cealaltă de cei din funcțiile de conducere. Luna viitoare vor exista aceste două revizuiri, care sunt bine coordonate, și în legătură cu cele trei propuneri, cu siguranță vor exista idei și propuneri pentru dezvoltarea acestei instituții. Una dintre revizuiri se axează pe trei domenii mari, misiunea acestei instituții, calitatea standardelor, guvernanța și finanțarea comitetului. Voi termina cu câteva cuvinte despre finanțare, pentru că Aici, de acest lucru e interesat Parlamentul European. Finanțarea instituției vine acum în parte din bugetul Uniunii Europene. Dumneavoastră sperăm că veți aproba această contribuție pentru finanțarea comitetului. Nu va fi singura sursă europeană de finanțare, va exista și finanțare națională, aceasta va continua, de fapt încă există o, uh, un, o lipsă între contribuția Uniunii Europene și acele sume care trebuie să le primim de la nivel național. E o diferență pe considerente geografice. Și mă voi opri aici pentru a putea răspunde la întrebări. Vă mulțumesc. Very much. Uh, mulțumesc. Vreau să verific să văd dacă lipsește cineva. Uh, aceștia sunt cei care au cerut să ia cuvântul. Dacă mai dorește cineva... Foarte bine. Sven, ești primul pe listă, te rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și ne cerem scuze pentru că suntem atât de puțini. Ar fi trebuit să fim mai mulți aici, în sală. Vă mulțumim pentru faptul că ați venit și vreau să vă pun mai multe întrebări. În rezoluția Parlamentului European asupra standardelor internaționale de contabilitate, Parlamentul cerea să se realizeze două lucruri. În primul rând, să se includă cât mai repede cu putință în deciziile de stabilire a standardelor și vreau să vă întreb cum aveți de gând să faceți acest lucru pentru ca acest punct al Parlamentului să fie inclus cât mai repede în procesul de luare de decizie al organismului dumneavoastră. În al doilea rând, aș vrea să știu cum veți răspunde la deciziile repetate ale acestui uh, Parlament de a trece la o raportare pe țară. Deci, care este starea uh, actuală a discuțiilor în ceea ce privește sistemul 6 și, în termeni mai generali, ce se întâmplă cu acea raportare pe țară pe care noi am dorit-o? Cred că mai multe guverne s-au exprimat deja în acest sens că doresc ca sistemul de contabilitate să se miște în acest sens și dumneavoastră ați vorbit și de problema legitimității și a structurii asociației și a fundației. Iată de ce cred că se așteaptă cu mare interes să se vadă răspunsul dumneavoastră la această cerere, care a venit atât din partea organizațiilor guvernamentale cât și neguvernamentale. Deci uh, v-aș ruga să răspundeți la aceste două întrebări. Mulțumesc! Yes, thank you for these two. Mulțumesc pentru aceste două întrebări. Am să dau un răspuns la cele două și după aceea am să-i cer lui Marc Baer să completeze probabil răspunsul meu la a doua întrebare. Parlamentul European supraveghează îndeaproape lucrările Fundației IFRS. Am raportat de mai multe ori în fața acestui, acestei comisii și suntem pregătiți să facem acest lucru de câte ori va fi nevoie și Bineînțeles că din partea comisiei dumneavoastră am primit inputuri foarte importante pentru uh, deliberările care au loc atât în cadrul IASB cât și în Consiliul de Administrație al acestuia. Dacă vorbiți de procesul de luare a deciziei, există mai multe niveluri ale acestui proces. În ceea ce privește stabilirea standardelor de către IASB, aceasta se face în mod absolut independent. Nici măcar reprezentanții Consiliului de Administrație nu pot interveni în stabilirea acestor standarde. Ei își pot exprima părerea, pot exista dezbateri, dar, așa cum vă spuneam la începutul prezentării mele, independența acestui uh, comitet este, de fapt, secretul succesului nostru în ceea ce privește stabilirea de standarde, ceea ce înseamnă că nimeni nu poate da instrucțiuni. Însă, așa cum uh, se întâmplă și în Statele Unite, unde există dezbateri și se mm, fac recomandări, toate acestea sunt parte integrantă a procesului, o parte binevenită o practică care este deja urmată îndeaproape. Referitor la raportarea pe țară, sunt conștient de această problemă și felul în care sunt elaborate standardele ține cont de o cooperare la nivel internațional și de asemenea de interesul celor care fac investiții în acțiuni sau în uh, datoriile anumitor corporații. Acel, acea analiză în funcție de fiecare țară este un lucru foarte important, dar aceasta nu este o îngrijorare foarte mare pentru a oferi informații investitorilor. Pentru mine, aceasta este important pentru a vedea de unde vin veniturile și care sunt relațiile din industrie între corporațiile care sunt implicate în acele afaceri și guvernele locale. Există mai multe modalități în care s-ar putea face această informare pe țară și motivul pentru care IASB face acest lucru a fost uh, introdus de asemenea și în legislația americană prin uh, legea Dodd-Frank. Și aș vrea să rog pe Mark Bayer să adauge câteva detalii pentru a lămuri mai mult această întrebare. Mulțumesc! Într-adevăr, există uh, trei chestiuni importante la acea raportare pe țară. În primul rând, există a, problema contabilității pentru activitățile extractive. Aceasta se face pe capitole în legătură cu activitățile extractive și aceasta se face printr-un document de dezbatere și după aceea se așteaptă răspunsurile la acel document, se realizează întâlniri cu părțile inter- interesate sub formă de discuții și după aceea comentariile sunt trimise la Consiliul de Administrație. Aceasta în ceea ce privește activitățile extractive. În al doilea rând, așa cum arăta și Tomaso, felul în care Constituția Fundației IFRS uh, identifică și documentele de identificare financiară și declarațiile financiare. Fundația are acum o strategie de revizuire pentru a ne gândi și la rolul și misiunea acestei organizații. Și unul dintre puncte ar fi și această raportare uh, pe țară. În al treilea rând, așa cum Thomas a arătat, legea Dodd-Frank din Statele Unite a dat instrucțiuni uh, ICC-ului să dea mai multe informații în legătură cu activitățile extractive și acestea depășesc oarecum cerințele impuse prin GAP-ul american. Aceasta nu pentru a împiedica alte părți ale lumii să aplice aceleași reguli și să dea mai multe informații. Deci există dezbateri în acest sens la mai multe niveluri și vom continua lucrările noastre cu Comisia Europeană pentru a vedea care este cea mai bună modalitate pe viitor. Thank you, uh, Peter. Mulțumesc, Peter. Thank you very much. Uh, I was... Mulțumesc. Eram foarte interesat să aud ce va face ICC-ul din Statele Unite înaintea IFRS-ului din Europa. S-a vorbit de mai multe ori și au existat vizite parlamentare unde ne-am întâlnit cu membrii cc ului și ni se spunea, da, ne gândim la asta, încercăm să vedem, analizăm noi rezultate pentru a vedea dacă putem merge mai departe. Și au fost întotdeauna dezamăgiți pentru că la momentul respectiv niciodată n-au făcut ceea ce se spunea că vor face. Se pare însă că acum uh, vor face acest pas înainte. Și se pare, Brian, că ești destul de optimist. Aș vrea să înțeleg mai bine acest lucru. Și în legătură cu acea lege Dodd-Frank și cu alegerea de la jumătatea mandatului, aceasta ar putea duce la un fel de respingere a standardelor din afara, a standardelor străine. În ziua de astăzi, IFRS-ul este de departe fundația care are standardele cele mai adoptate în lumea întreagă. Și aceasta nu doar de state europene, ci și de state asiatice. Dacă analizăm capitalizarea pe piață care există a corporațiilor uh, listate și care sunt uh, supuse unor anumite standarde contabile, cota parte a Statelor Unite este în scădere și de altfel a fost în scădere de la două treimi până la o jumătate din uh, totalul capitalizării pe piață, special în cazul corporațiilor mari care sunt mai bine reprezentate în cadrul IFRS. Deci, ă, standardele americane nu mai sunt standardele globale și nu mai au o poziție puternică pentru a deveni standardele de referință pentru companii. Aceasta face ca marile companii americane să trebuiască să se îndrepte spre IFRS și uh, să se pronunțe pentru adoptarea acestora. Cred că această decizie va fi pozitivă din acest motiv și de asemenea îmi uh, justific această încredere și în uh, contactele pe care le-am avut în ultimele șase luni de când dețin președinția Consiliului de Administrație, contacte pe care le-am avut cu ICC-ul și cu autoritățile americane și cu președintele ICC-ului. Aceasta nu înseamnă că decizia va fi aceasta neapărat, dar decizia va fi pentru și nu poate neglija ce se întâmplă în general în Statele Unite, în Congresul American, în uh, lumea de afaceri și în general peste tot. E adevărat că marile companii sunt pentru IMM-urile care sunt mai puțin reprezentate la nivel internațional, sunt mai puțin dornice să facă această mișcare. Iar structura existentă care funcționează pe baza standardelor fundației FIF, care este echivalentul fundației noastre, se întreabă care va fi rolul lor în cazul în care se trece la standardele noastre. Am luat legătura cu ei și am repetat de fiecare dată, am discutat cu președintele Consiliului de Administrație al FIF uh, din Statele Unite pentru a vorbi despre această chestiune. Eu cred că o decizie negativă pentru Statele Unite ar fi una foarte complicată. E mult mai probabil ca această decizie să fie una pozitivă, însă Implementarea probabil se va face gradat de-a lungul timpului pentru a permite o perioadă de tranziție, de implementare și probabil făcând ca standardele uh, IFRS să fie întâi și întâi aplicate de către marile companii. Cred că acesta este rezultatul cel mai probabil, însă nu putem exclude și un rezultat negativ – și sunt foarte conștienți de faptul că dacă această decizie ar fi negativă, atunci ar implica mai multe consecințe pentru fundația noastră, inclusiv uh, guvernanța, alcătuirea organelor sale și modul său de funcționare. Pentru că IASB este concepută ca uh, un organism de stabilire a standardelor la nivel internațional pentru lumea întreagă și aceasta în timp ce nu toată lumea aplică standardele IFRS. Deci uh, sperăm să putem ajunge la o mai mare aplicare a acestor standarde. Mulțumesc, Pervanș. Merci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul dumneavoastră dat domnului Gigold ne arată cât de greu e să elaboreze aceste norme contabile. Dumneavoastră ne-ați spus că obiectivul prioritar al uh, IASB este să elaboreze niște norme utile pentru investitori. Aceste norme sunt omniprezente în cadrul dezbaterilor publice, ca și cum ar fi singurele norme existente și de aceea joacă un rol hotărător pentru toți actorii, fie că e pe placul lor sau nu. Și de aceea avem probleme cu acest reporting pe țară. S-a vorbit despre activitățile de extracție minieră, mai ales pe țările, țările mai uh, sărace. Însă în ceea ce privește stabilitatea financiară și caracterul prociclic al acestor norme, deci trebuie să ținem cont și de aceste două elemente. Dacă am avea o structură de guvernare mondială bine organizată și dacă se vor face reforme, poate sub conducerea G20, nu știu ce ne puteți spune și dumneavoastră despre asta, deci nu am putea avea, de exemplu, o articulație mai, o articulare mai puternică între IASB și FMI, așa cum am sugerat și noi aici la Parlamentul European. Noi ne-am gândit la acest lucru și soluția a fost înființarea acestui monitoring board. Însă acesta nu permite să ieșim doar din, să ieșim din această logică pur contabilă care nu face față decât uh, îngrijorărilor pe care le-au contabile. În al doilea rând, ce credeți despre organizarea uh, modului în care sunt reprezentați europenii în acest dispozitiv? Deci e suficientă participarea acestora la acest monitoring group? Și acum am două elemente care mă îngrijorează. Numirile a celor trustees sau a membrilor Consiliului de Administrație. Credeți că există niște criterii suficiente de transparență, de excelență? Și în al doilea rând, o întrebare privind uh, valoarea acestora. credeți că este dinamica între aceste norme și uh, noile norme despre care se uh, discută la nivel european uh, din perspectiva documentului de la Basel? Ce se întâmplă și cu criteriile de stabilitate financiară și de optimizare a investițiilor pe termen lung de care avem atâta nevoie. Merci, euh, Madame Beres, pour ce... Vă mulțumesc, doamnă Beres, pentru aceste întrebări. Patru întrebări foarte importante. Voi începe prin a răspunde la ultima întrebare și voi încheia cu prima. adevărat că normele contabile sunt concepute în primul rând pentru a asigura informații investitorilor. Deci sunt concepute în așa fel. Asta e drept pentru IFRS, pentru normele americane GAP, e valabil pentru toate normele contabile la nivel internațional. Deci există acest interes public ca investitorii să fie bine informați, însă în același timp există un interes public uh, de a asigura stabilitatea financiară. De asemenea, e important să existe o durabilitate, să se asigure durabilitatea resurselor naturale și protecția mediului înconjurător. Și e drept că în ceea ce privește fiecare din aceste obiective, putem măsura rezultatele întreprinderilor în mod diferit. Deja e greu să faci, să ai niște norme contabile pentru informarea investitorilor care sunt internaționali. Da, niște norme, mă scuzați, care să fie internaționale și care să nu fie sectoriale, deci care să poată fi aplicate tuturor uh, companiilor cotate la bursă, indiferent deci de sectorul lor de activitate. Aceste norme, de asemenea, trebuie să fie neutre față de uh, modelul de afaceri pe care îl are o corporație sau un anumit sector. În sectorul bancar există, de exemplu, diferite modele de afaceri și unii spun că normele actuale privilegiază anumite modele de afaceri în detrimentul altora. De asemenea, ar fi de dorit, însă asta e și mai greu, să avem niște norme contabile care să fie concepute în mod um, în așa fel încât să facă față Uh, și altor uh, preocupări pe care le, pot, le poate avea publicul și deci să nu fie doar pentru investitori. Și aici mă refer la protecția mediului înconjurător, de exemplu, la resurse. Eu am considerat că organele de reglementare ar trebui să-și stabilească propriile norme, așa cum au și autoritățile fiscale niște reguli contabile proprii, care nu sunt aceleași uh, ca cele pentru informarea investitorilor. Colegii mei însă care se ocupau de supraveghere nu erau de acord cu mine, din mai multe motive. Și principalul motiv este următorul, și anume, piețele financiare au devenit atât de importante încât nimeni nu îndrăznește să formuleze niște norme care să se uh, sprijine pe alte date decât cele care vin de pe piață. După părerea mea, e o greșeală. O greșeală care, din păcate, nu este admisă, nu este recunoscută. Și ar trebui, cred eu, să diferențiem normele. Gardienii stabilității financiare și cei care supraveghează nu pot să facă decât uh, un lucru și anume să-i convingă pe cei care elaborează astfel de uh, norme, cum ar fi IASB-ul, să țină cont de aceste uh, îngrijorări. Și acest lucru acum e pe cale să se întâmple, deoarece ultimele norme elaborate de ASB țin mult mai mult uh, cont de stabilitatea financiară și aici în Europa se îndepărtează mai mult de o aplicare rigidă de tip fair value. Ideea este să se ajungă la un punct de echilibru și după părerea mea asta se întâmplă acum. Acum, în ceea ce privește procedurile de numire la Consiliu și a celor trustees și transparența. Numirea cea mai importantă a fost a, cea a noului președinte al Consiliului de Administrație și asta s-a făcut în urma unor cercetări foarte vaste și transparente, s-au analizat foarte multe candidaturi și de asemenea a fost uh, consultat pe deplin în, în, um, în Comitetul de Monitorizare lucru care nu era prevăzut inițial, însă asta a contribuit la rezultatul final, care este considerat ca fiind de excelent excelent nu doar de trustees, ci și de uh, acel moni, de monitoring board. Dacă ar fi să compar procesul de numire la diferite instituții, inclusiv la Banca Centrală Europeană, nu aș spune că isb ul e mai puțin UV uh, deschis, mai puțin responsabil față de alte instituții. Nu cred că președinția Comitetului de la Basel sau a, sau altor uh, organe asemănătoare se stabilește printr-o procedură mai deschisă. Eu cred că Fundația IFRS este un exemplu pozitiv. Bine, putem să îmbunătățim situația. Acum, în ceea ce privește reprezentarea europenilor în această instituție, repet, structura acestei uh, fundații se bazează pe caracterul global al acesteia. Prin astfel există, de exemplu, foarte mulți americani în rândul de trustees acelor trustees, deși IFRS-ul nu normele IFRS nu sunt adoptate în SUA. Putem aduce obiecții și, de exemplu, e clar că vor exista urmări când în Statele Unite ale Americii va vorbi despre adoptarea acestor norme. Există câțiva europeni, însă aceștia nu adoptă acest uh, standard setting. Poate că unii europeni uh, văd aici un caz de imperialism american periculos. Nu, e, lucrurile nu stau așa și nu are rost să ne plângem. După părerea mea, reprezentarea e corectă. Printre mandatari Consiliul de Conciliere, de Consiliere, uh, deci prezența europenilor este puternică, deci nu cred că avem o problemă în această privință. Și acum, ca să răspund la prima întrebare, aș vrea să vă spun că și eu sunt de părere că astăzi guvernarea instituțiilor se articulează 3 sau 4 niveluri. IASB, mandatarii, acel monitoring board și ziua de astăzi G20, care uh, de facto se pronunță asupra activităților, obiectivelor și programelor din domeniul contabil. Cel de-al treilea nivel, Monitoring Board, este o emanare a IOSCO. Este un organ care și-a Uh, însărcina singură această sarcină, nu a primit un mandat de la G20, care nu era activ în uh, perioada respectivă. Și ne putem întreba dacă este un organ legitim, însă nu noi trebuie să ne punem doar, nu numai noi trebuie să ne punem această întrebare. Pentru mandatar, faptul că există acest monitoring board este pozitiv. În 2005, prin coptare, am fost numit președinte al mandatarilor și am fost numit și a doua oară de către Monitoring Board. Acest Consiliu de Monitorizare face acum uh, o revizuire. E posibil să-și crească numărul de membri. Eu cred că o participare a femeiului ar fi de dorit Însă nu mandatarii trebuie să hotărască acest lucru, ci monitoring board-ul sau G20-ul. Dar fiindcă IASB-ul și IFRS-ul uh, sunt o instituție internațională, o mai mare trimitere, să zicem așa, o legătură mai mare cu instituțiile internaționale clasice care sunt bazate pe tratate, ar fi uh, dori și ar fi chiar firesc. Două persoane mai sunt pe lista de vorbitori. Haideți să ascultăm amândouă întrebările. Antolin întâi. Muchas Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Când am discutat despre pachetul privind supravegherea, am vorbit despre a introduce uh, necesitatea de a accentua contabilitatea pe țară. S-a spus că era important să existe niște norme uh, cu caracter global și că trebuia și că dacă am căutat niște norme adiționale, deci suplimentare, am contravenit idei de a avea niște norme globale. Eu cred că ar trebui să ne gândim din nou la asta, din punctul de vedere al transparenței, bunei guvernări, aceste norme, după părerea mea, pot da o imagine bună și pot atinge obiectivele globale pe care le avem. Și mă gândesc aici la parteneriate, la asocierile public-privat, dacă nu avem niște norme adecvate. Perioadele de amortizare sunt foarte scurte de multe ori și nu pe perioada de concesionare. Și aici pot apărea probleme și dezechilibre financiare. Și în momentul în care apar probleme de credit, aceste norme pot îngreuia promovarea unor astfel de parteneriate și asocieri. Acum, în ceea ce privește calitatea, un comentariu aș avea. Aceste norme se pot baza pe principii sau norme. Aceste standarde se pot baza pe principii sau norme. E mai bine să se bazeze pe principii și nu pe norme. Furnizorii de servicii uneori preferă să se bazeze pe norme pentru a se blinda, însă o piață are nevoie de principii și nu de o viziune corporatistă. Deci ar trebui să ne bazăm mai mult pe principii și să influențăm mai mult uh, asupra guvernanței, care nu trebuie să fie corporatistă a celor care furnizează servicii și nici să aibă un rol dominant. Trebuie să-și aducă o contribuție, deoarece Uh, se află în slujba întregei pieți. Și la urma urmei, destinatarii de pe piață trebuie să aibă informații corecte oferite cu transparență și dacă e nevoie, ar trebui să situăm această guvernanță în perspectiva reformei instituțiilor financiare internaționale. Și de aceea vrea să știu dacă există această viziune strategică și cum ar putea evolua ea. Mulțumesc. Vă mulțumesc, Ildico elnök asszony! Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk, és elmondta a véleményét. Vă mulțumesc! Mi-ați dat uh, și mie um, șansa de a interveni și de a vorbi despre normele contabile. În calitate de contabil în exercițiu, aș vrea să vă spun, aș vrea să mă refer acum la utilitatea acestor norme. Structura economică se face la două niveluri. 98% sunt IMM-uri și 2% din întreprinderi sunt multinaționale și mari corporații. Dacă e să vorbesc în numele celor mai mici, numele IMM-urilor, pot să vă spun că aceste norme sunt prea complexe și complicate pentru multe IMM-uri. În multe țări, cum ar fi Ungaria, introducerea acestor norme contabile a complicat și mai mult un sistem care deja era foarte complex și birocratic. De aceea mă întreb eu, sunt într-adevăr utile aceste norme într-o economie care funcționează pe două niveluri? E într-adevăr, sunt într-adevăr utile normele atât pentru IMM-uri cât și pentru cei mari? Dacă într-adevăr sunt bune pentru IMM-uri, cum se face că activitatea lor este uh, îngreunată de ele. Dumneavoastră ați menționat și transparența ca un aspect uh, fundamental, însă transparența nu este garantată, să știți, prin aceste norme. De asemenea, să nu uităm că la nivel european e important să avem o piață comună uniformă. Și eu mă întreb, ajută într-adevăr aceste norme contabile la armonizare Cine este mai degrabă ajutat de aceste norme, IMM-urile sau marile structuri, marile companii? Avem nevoie de mai multe informații care să ne permită să comparăm situația uh, din diferitele țări și care să ne permită să comparăm și situația la nivel intern pe sectoare. Vă mulțumesc! Știu că nu aveți prea mult timp, Sala aceasta văd că se umple nu cu persoane care sunt entuziasmate de normele contabile, ci de persoane care trebuie să voteze. De aceea voi fi subțint. Domnule Sanchez, iau act de ce mi-ați spus și ar vrea că să vă spun um, în ceea ce privește acea abordare bazată pe principii sau pe norme sau pe reguli. IFRS-ul are niște uh, standarde care se bazează pe principii. Și în lumina crizei actuale, cred că e mult mai potrivit să avem astfel de principii în spatele activității noastre. și de aceea normele IFRS sunt uh, atrăgătoare și de aceea sunt uh, și greu de acceptat uh, într-o oarecare măsură de SUA, care au o abordare bazată pe reguli. Ceea ce privește comentariile făcute de mm, doamna din Ungaria, doamna Galpels, și IMM-urile. Știți că există norme contabile pentru IMM-uri. Eu i-am recomandat ISB-ului să elaboreze niște norme pentru IMM-uri când a fost președintele mandatarilor acum 5 ani. Aceste norme există în prezent, sunt niște norme mult mai ușor de aplicat decât uh, normele obișnuite. În Europa nu sunt obligatorii deci nu există obligația de, le, de a le folosi. E o oportunitate la care pot recurge IMM-urile, fără însă a spori constrângerile la care sunt supuse. În ceea ce privește, de exemplu, normele IMM-urilor, dimensiunea acestor norme reprezintă o zecime din uh, dimensiunea normelor obișnuite. Deci vă dați seama că s-au depus eforturi deosebite pentru a simplifica uh, lucrurile pentru IMM-uri. În ceea ce privește acum relația dintre normele contabile și promovarea pieței unice. Un element central de pe piața unică este reprezentată nu doar de libera circulație a capitalului, ci și de integrarea financiară într-un sens mai larg al cuvântului prin care dorim să direcționăm uh, banii către investițiile cele mai profitabile, indiferent de zona geografică sau de sector. Dacă am avea un mod uniform de a măsura performanța unei companii și de a vedea uh, dacă merită sau nu să economisești în uh, întreprinderea respectivă. Deci dacă ai așa ceva, ai un instrument unic prin care funcționează piața uh, unică. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. I apologize for the... Vă mulțumim foarte mult. Îmi cer scuze că am fost puțin deranjați cum intrau ceilalți colegi să voteze, dar ne-a plăcut să auzim despre standarde internaționale de, raport, de contabilitate. Vă mulțumim pentru acest schimb de opinii. Cu siguranță e un subiect pe care vom dori să-l mai discutăm. Vă mulțumim că ați venit astăzi. Vă mulțumesc și eu. everybody. We are going to be moving. Bine, vom continua. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Votare. Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009. I-aș ruga pe cei care au cartelele de votare să le pună în aparate. Cei care au intrat acum în panică pentru că nu au cartelele să spună acest lucru. Să vedem. Dacă vor fi voturi strânse, atunci va fi nevoie de uh, ceva în plus. Putem să facem un test? Votul s-a deschis. Vot de verificare. Apăsați butonul fericirii. Vom afla imediat ce buton ați apăsat ca fiind cel al fericirii, nu-i așa? Bun. Plus pentru 29, minus 4, 3 abțineri. Bun. Dacă stăm pregătiți, trecem la aliniatul 1, textul original. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2, paragraful original. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 1 devine caduc. Trecem la amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, îmi pierd deja vocea. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis A. De ce apare în galben? Cu toți ar trebui să aveți amendamentele. Compromisul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 21. Vot pe părți. Nu? Nu, aveți dreptate. Amendamentul 21, vot normal, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum trecem la amendamentul 5, IMCO. Există o cerere din partea socialiștilor să aibă loc un vot separat pentru cuvintele opt-in principle și taking into account the. Are toată lumea această informație? A înțeles toată lumea? Votăm întâi asupra textului fără cuvintele pe care le-am menționat și apoi vedem dacă dorim să fie incluse aceste cuvinte sau nu. Pentru textul fără aceste cuvinte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la a doua parte. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar dacă am spus bine, am spus sunteți pentru sau împotriva acestor cuvinte. Da, cred că așa ați înțeles că are loc votarea. Bun, atunci e bine. Deci, rămân, deci se adoptă fără includerea acelor cuvinte. Și acum avem un vot pe părți la amendamentul 22. Prima parte a amendamentului 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Bun, trecem la partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic. Verificăm a doua parte. Eu nu votez. Bun, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm electronic. 27. A votat toată lumea? Bine. Se adoptă. Am avut dreptate. Amendamentul 28 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul C pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Amendamentul 2, IMCO, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11, textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38. În două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge oricum. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am, trecem acum la amendamentul amendamentul 39 pentru împotrivă abțineri se respinge amendamentul 40 pentru împotrivă abțineri se respinge Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă. Pare rău, spune doamna președinte, ce s-a adoptat, așa că acesta devine caduc. Trecem la 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Ar fi mai bine să verificăm electronic. 43, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Bine, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 devine caduc, 48 la fel, 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine, avem o schimbare la amendamentul 50. Care e schimbarea? apar developing și evaluating. Înainte nu am putut să ne decidem dacă să existe cuvântul developing sau evaluating. Acum propunerea e să apară ambii termeni, developing și evaluating. E un amendament uh, oral cerut de Sophie. Acceptăm acest amendament oral? Vreau să spun că nu e cererea mea, ci a domnului. Bun cu acest amendament oral atunci. Toți cei care sunt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar mai bine verificăm. 54. Verificare la 54. Toată lumea a votat? Se respinge. Deci textul original pentru aliniatul 12, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Text original, aliniatul 13, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 56, pentru împotrivă abțineri se respinge. 55, pentru împotrivă abțineri, cred că se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica la textul original. Fost în, în, în trei părți, la paragraful 14, textul original. S-a schimbat, deci se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, textul original, aliniatul 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 60 pentru, împotrivă, abțineri, Putem verifica la 60. Se adoptă 21 pentru, 20 împotrivă. Textul original la 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 devine caduc, trecem la 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, I315 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 88 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica numărul 88. Verificare electronică la 88. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. La ce număr eram, spune doamna președinte, 88. Transport 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Transport 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tran 23 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, IMCO 6 pentru, Împotrivă. Putem vota din nou la IMCO 6, nu știu ce face PP-ul. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. ITRE 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65, pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 65. Verificăm electronic 65. A votat toată lumea? Bine. Se adoptă. Textul original, aliniatul 19, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 66, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Alineatul 20, textul original pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru împotriva Devine caduc, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Și atunci trecem la IMCO 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica electronic prima parte din aliniat de la 73. Se adoptă. Bine, se adoptă. Trecem la a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 4. Da, ITRE 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 26, doar a doua parte, a doua parte a amendamentului 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, I30 pentru împotrivă. Am putea să încercăm din nou la I30 pentru împotrivă abțineri se respinge. 74 pentru împotrivă abțineri Putem verifica la 74. Se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, IMCO 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRA 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, 86 pentru împotriva abțineri se adoptă, ITRA 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, ITRA 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, IMCO 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, ITRA 16 din nou. Nu, e ITRE, nu IMCO. ITRE 16 pentru, împotrivă, nu vă este clar? Putem să le votăm în bloc? Nu, nu putem. ITRE 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Textul original 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, IMCO 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, IMCO 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, IMCO 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm la 93 dacă doriți. Votul s-a deschis. Verificăm 93. A votat toată lumea? Bine și într-adevăr se adoptă. ITRE 14 devine caduc, trecem la IMCO 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, IMCO 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, TRAN 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, TRAN 13 cu amendament oral prin care se pun literele EG pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 18 pentru împotrivă abțineri. Putem verifica la Tran 18. A votat toată lumea, bine, se adoptă. TRAN 16 cu amendament oral pentru a schimba our advantage în benefit, benefiting from state support. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 22. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm Tran 22. A votat toată lumea? Se adoptă. Tran 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 2 pentru, împotrivă, abțineri, Putem verifica la tran 2. Tran 2. Se respinge. 20, 20. A, o secundă, Vicky. Vicky nu are cartela de vot. Bine ai fi putut să ai un vot de decizie. Oricum, de, uh, se respinge. Tran 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 5 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm tran 5. E important să ridicați mâinile, știți. A votat toată lumea? Se adoptă. Tran 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 11 cu amendament oral care schimbă certain cu assess și se renunțe la ultima parte. Cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 12 cu amendament oral, schimbând deregulation cu opening. Pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Tran 19 pentru. A, devine caduc. Trecem la tran 20 pentru, împotrivă. Nu îmi place să număr doar coordonatori, așa că vă rog să ridicați mâinile. Tran 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Itre 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Text original, pentru, la ce, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, Sunt confuză. Am putea să încercăm să facem o verificare la amendamentul 9. A votat toată lumea, se respinge. Textul original la considerentul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Text original G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Text original H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. De la 1 la 15, textul original pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum vot electronic asupra întregului text. Votul este deschis. A votat toată lumea. Bine. 38 pentru, două abțineri. Felicitări raportorului. Oh, right. Mr. Epping, you wish The only thing I <clears throat> thank you very much for your support. The only thing I Mulțumesc pentru susținere. Vreau să spun un singur lucru, că această rezoluție cere comisiei să facă în jur de 50 de studii dacă sunteți de acord, voi rămâne în contact cu Comisia să vedem ce trebuie făcut și care trebuie să fie prioritățile și voi informa raportorii din umbră în legătură cu progresele făcute. Pentru că admit că e foarte mult de făcut și Comisia nu este un institut de cercetare. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, dincolo de PIB, măsurarea progreselor într-o lume în schimbare. Suntem gata? Vă rog. Raportorul. Mulțumesc, Aș vrea să spun un singur lucru. Vreau să mulțumesc uh, din inimă colegilor care au a, analizat și au acceptat amendamentele de compromis. Vă mulțumesc și veți vedea că ele sunt pe lista de vot. Sunt de acord cu aproape toate amendamentele sau poate chiar toate. Thank you very much. We'll proceed with the vote. Mulțumesc, vom începe votul.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 împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare electronică la amendamentul 22. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Într-adevăr, se adoptă. 23-24 sunt caduce, amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare electronică la 25. Este caduc, 19 la 19. Uh, se respinge, mă scuzați. Amendamentul 26, două părți cu un amendament oral. Amendament oral la ambele părți. La partea 1 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. Partea 1. doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. 27 este caduc, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la 34. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul F pentru... Compromisul F, vă rog, pentru... Împotriva abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare. Nu. Trecem mai departe. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 43 pentru că nu votase toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 e caduc, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, de asemenea caduc, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă 4 pentru, împotriva. Vom face o verificare la 4. S-a închis votul, se respinge. Și acum vot electronic asupra avizului modificat. S-a deschis din nou votul. Vă rog să votați. 35 pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului. So, thank you very much. I'm now going to... Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem un vot. E vorba de întrebarea orală. Un vot un bloc. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Vot electronic pentru textul modificat. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 34 pentru, nimeni împotrivă, nicio abținere. Foarte bine. Acum am să predau președinția lui Arlin, pentru că trebuie să mă întâlnesc cu președintele Buzek pentru a vorbi de guvernanța economică. Sunt conștientă că uh, unii dintre raportori uh, doresc ca eu să prezint un anumit mesaj la această întâlnire, o voi face. Um, can I ask those that are... Vă rog, cei care doriți să, părăsesc, să părăsiți sala, să o faceți în liniște ca să putem continua lucrările. Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 11, raportul Ani Podimata. Doamna raportor este aici, e vorba de raportul metode inovatoare de finanțare la nivel european și mondial. Au existat 194 de amendamente care au fost prezentate. Cred că raportorul a avut ceva timp să le analizeze, dar oricum am să dau cuvântul raportorului, însă în, aceast, în afară de aceasta, domnul Valls, dacă poate să-și realizeze activitățile în afara sălii. Pentru că această întâlnire este transmisă pe internet, internet. Cred că nimeni nu este interesat să vă audă pe dumneavoastră acum. Doamnă Podimata, voi vorbi în greacă, în limba mea maternă, pentru că am această posibilitate. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru cele 194 de amendamente pe care le-am primit. Aș vrea să mulțumesc în special raportorilor din umbră pentru contribuția lor și, de asemenea, pentru dezbaterile și întâlnirile foarte constructive pe care le-am avut săptămâna trecută la Strasburg. În uh, aceste amendamente care au fost prezentate, am ajuns la niște amendamente de compromis pe care le-am trimis azi dimineață raportorilor din umbră. Înainte de a vă prezenta aici cele mai importante amendamente de compromis, aș vrea să vă spun câteva cuvinte în legătură cu două elemente asupra cărora trebuie să ne centrăm aici la Parlamentul European pentru a vorbi despre acest raport referitor la metodele inovatoare de finanțare. Un prim element este contextul în care ne aflăm acum, uh, un context destul de dificil pentru Europa și pentru moneda euro, moneda unică. Știm că, indiferent de analiza referitoare la motivele pentru care am ajuns aici, trebuie să recunoaștem faptul că reducerile bugetare și în special ă, confruntarea puternică între Parlament și Consiliu pentru bugetul 2011, toate acestea pun în pericol politicile economice și financiare ale Uniunii până în anul 2020. Știm cu toții că deceniul următor este un deceniu care va fi unul al austerității și plin de dificultăți pentru zona euro. Iată de ce noi trebuie să găsim metode inovatoare de finanțare. Și este foarte important să ne gândim la acest lucru, pentru că prin programele de austeritate Bugetele naționale sunt cele care sunt afectate primele de această criză. Știți cu toții că au existat manifestații peste tot în Europa și barometrul european ne arată că există o creștere a euroscepticismului chiar și în țările care, în mod tradițional, erau pro-europene. Iată de ce am dat dovadă de ambiție și uh, dorim ca Parlamentul European să joace un rol deosebit în ceea ce privește mesajul transmis cetățenilor europeni și felul în care ei își pot manifesta încrederea în instituțiile europene. Deci, dincolo de aceste metode de austeritate, dincolo de reducerile salariale care au consecințe asupra consumatorilor și a salariaților europeni, Parlamentul dorește să se gândească la soluții alternative care să permită o împărțire mai echitabilă a resurselor. Și acum trecem la amendamentele de compromis. În primul capitol, după cum știți, vorbim despre uh, poziția acelor domenii care trebuie finanțate o primă propunere este acea taxă asupra tranzacțiilor financiare la nivel european și la nivel mondial și vreau să reamintesc aici că uh, în urmă cu două săptămâni, la adoptarea raportului referitor la criza economică și financiară, a existat o mare majoritate, aproape toate grupurile și partidele politice au susținut acest lucru și atunci am spus că Parlamentul European dorește să introducă o taxă pe tranzacțiile financiare pentru a pune capăt speculației, pentru că aceasta ar putea ajuta în ceea ce privește deficitul public. Parlamentul um, arată că baza de impozitare trebuie să fie cât mai extinsă și dacă acest uh, taxă nu se, adaptă, a, nu se adoptă la nivel mondial, ar trebui ca ea să fie adoptată măcar la nivel european pentru a avea un prim mesaj la nivelul G20. După aceea s-a elaborat în mod foarte rapid, s-a cerut să se elaboreze din partea Comisiei Europene a unui studiu de fezabilitate pentru a putea garanta reguli de joc uh, egale pe piața mondială între Uniunea Europeană și restul țărilor și cerem Comisiei deci să facă un studiu de impact și să ne prezinte câteva propuneri. Iată deci, pentru a fi coerenți și pentru a ne menține angajamentul în fața majorității care a fost uh, promovată la adoptarea acestui text, la două luni după ce acest text a fost adaptat, uh, n-am fi coerent dacă am da înapoi față de rezoluția deja adoptată la Parlament. Iată, deci, pe această bază s-a redactat compromisul amendamentului 7 pe care vi l-am trimis azi dimineață. E clar că noi suntem pentru ajungerea la un acord internațional la nivelul G20, acest lucru este clar în raportul nostru, însă în același timp cred că n-ar trebui să ne ascundem după dege, ci ar trebui să recunoaștem faptul că trebuie să profităm de acest elan de acum și că a, posibilitățile sunt destul de limitate la nivel european. Europa dorește să devină un adevărat lider pe piața financiară și economică la nivel mondial și de aceea cerem Comisiei să realizeze un studiu de impact. În afară de această taxă pe tranzacțiile financiare, amendamentele de compromis care au fost analizate și pe care le-am trimis azi dimineață țin cont de două propuneri suplimentare, și anume contribuțiile băncilor și taxa pe activitățile bancare. Aceste două instrumente au o valoare adăugată importantă din punctul nostru de vedere, dar n-ar trebui să uităm și faptul că veniturile care provin din aceste instrumente și rolul pe care aceste două instrumente financiare îl pot juca este diferit de rolul pe care l-ar putea avea taxa pe tranzacțiile financiare. Aceasta este o remarcă care a fost uh, făcută deja de Comisia Europeană în comunicarea asupra impozitării uh, pe domeniul financiar și economic. Acolo se spune că taxa pe tranzacțiile financiare nu vizează impozitarea beneficiilor, ci vizează Uh, să pună capăt uh, speculațiilor, tranzacțiilor pe termen scurt și are drept obiectiv transparența, stabilitatea și eficacitatea piețelor financiare. Ajung acum la doua chestiune importantă care este prezentă în acest raport și care se regăsește în paragraful care vorbește de euroobligațiuni. și, de asemenea, despre uh, finanțarea marilor infrastructuri europene. Există aici foarte multe amendamente care au fost prezentate. Am să fac acum câteva comentarii referitoare la euroobligațiuni și, în special, la gestionarea datoriilor de către statele membre. În acest caz s-a cerut să se facă un studiu de impact din partea Comisiei Europene, care în uh, plină criză și în căutarea unui mecanism de gestiune permanentă a crizei, nu poate ignora în continuare această problemă. Există multe obiecții, multe rezerve în acest sens și aici aș vrea să vă reamintesc între altele că în ciuda deciziilor ECOFIN și a grupului Euro din uh, weekendul trecut în legătură cu costurile împrumuturilor, nu doar pentru țările uh, care au greșit, ci și pentru alte țări, precum Belgia și Franța, costul împrumuturilor a ajuns la un nivel foarte ridicat. BCE-ul, ieri uh, am avut o întâlnire aici cu domnul Trișet și BCE-ul uh, a fost uh, criticat tocmai în acest sens. Iată deci, cred că momentul este potrivit pentru ca Parlamentul European să ceară să se facă un studiu de impact pentru că merită să analizăm cu atenție această posibilitate pentru a putea găsi o soluție permanentă în condiții absolut riguroase și ținând cont de arhitectura financiară a Uniunii Europene, a zonei euro, pentru emiterea acestor euroobligațiuni. În sfârșit, un al treilea subiect important, dragi colegi, se referă la reforma care a fost uh, deja începută de domnul Șemeta, referitoare la o revizuire în ceea ce privește nivelurile de CO2 și conținuturile energetice pentru a putea realiza o bază impozabilă aceasta ar putea modifica practicile eronate și asimetrice din trecut și în felul acesta am putea face ca impozitul respectiv să aibă o bază diferită și să facă ca sarcina probei să se deplaseze în altă parte. Acesta este sensul amendamentului 167 care a fost prezentat. Iată, deci, uh, introducerea pe care doream să o fac, doamnă președinte, aș vrea încă o dată să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Mulțumesc! Thank you, Ms. Vă mulțumesc, doamnă Podimata. Întâi raportorii din umbră, după care colegii care Uh, doresc să intervină. Doamna Hubner, raportor din umbră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc doamnei Podimata pentru atmosfera constructivă în care am colaborat încercat să ajungem la compromisuri pentru majoritatea problemelor din acest raport. Am reușit în mare parte, nu în toate cazurile, și voi începe prin a menționa impozitarea sectorului financiar, adică mai ales a, mă voi referi la taxa pe tranzacțiile financiare. După părerea mea, există multă incertitudine în legătură cu condițiile necesare pentru a lua o astfel de decizie. Știu că și Parlamentul este dezbinat pe marginea acestei teme și cred că principala miză aici este introducerea unei astfel de taxă pe tranzacțiile financiare la nivel internațional. Eu însă întrevăd multe riscuri dacă doar Uniunea Europeană ar introduce această taxă. Din fericire, Comisia Europeană a spus de mai multe ori că um, elaborează o evaluare de impact. Va trebui să așteptăm decizia finală, deci să vedem rezultatul acestei evaluări de impact pentru a hotărâ pe marginea acestei uh, chestiuni atât de dificile. Există de asemenea și instrumentul uh, alternativ și anume taxarea activității financiare. E o propunere mai nouă care a survenit după ce a privit taxa pe tranzacțiile financiare. Din fericire și uh, aici Comisia face o evaluare de impact, a cărei rezultate le aștept cu nerăbdare. Domnul Șemeta s-a referit la acest lucru și ne-a spus că în evaluarea de impact deci vom avea informațiile necesare pentru a lua o astfel de decizie la nivel comunitar. Și sper că asta se întâmple cât mai curând. Pe scurt, cred că ar trebui să dispunem de suficient timp să așteptăm deci evaluarea de impact pentru a lua hotărâre în aceste două privințe. Doamnă președinte, dumneavoastră ați vorbit de mai multe ori de acest studiu făcut de Universitatea din Sussex. Pot să vă spun că am citit cu mare atenție acest studiu, iar acesta nu Uh, prezintă o opinie complet pozitivă în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare. Rezultatele sunt divergente. Se spune că potențialul de venit este redus. Există alte studii care susțin contrariul. Alte studii se referă la efectele de tulburare care pot fi reduse, altele susțin că vor fi uh, din potrivă, exacerbate. Deci experții și cei care au uh, întocmit aceste studii au păreri divergente în legătură cu această taxă pe tranzacțiile financiare, iar noi, ca deputați, atunci când ne vom formula raportul final, ar trebui să ținem cont și de existența acestor incertitudini. Acum, euroobligațiunile. Banca Europeană de Investiții ar trebui să le administreze. Știți că acum Comisia lucrează intens cu lucrează cu Banca Europeană de Investiții și În ceea ce privește cea de-a doua parte a capitolului privind euroobligațiunile, cred că ar trebui să dăm dovadă de realism și să vedem ce anume putem face uh, în prezent în limitele actualului tratat. Deoarece s-ar putea să fie nevoie de o modificare majoră a tratatului pentru a putea adopta aceste euroobligațiuni. În orice caz, um, cer comisiei să cerceteze îndeaproape toate posibilitățile. De asemenea, să vedem ce anume putem face în cadrul tratatului sau eventual printr-o modificare minoră, referitor la posibilitatea de a folosi un instrument asemănător cu cel folosit de Comisia Europeană, conform articolul 143 pentru țările din zona non-euro, deci un fel de obligațiuni, ca în cazul uh, Letoniei, Ungariei și României. Eventual să extindem această posibilitate către țările din zona euro. Posibilitățile oferite de acest mecanism, însă nu știm ce se poate face. Ceea ce privește acum taxa de dioxid de carbon. Nu știu dacă ar trebui să facă parte din acest raport și dacă noi vom hotărâ până la urmă să susținem această idee, sper că se va acorda atenție suficientă impactului financiar al acestui impozit asupra statelor membre. Știți că pentru unele state membre ar fi o problemă majoră, în schimb ce pentru altele va fi foarte simplu. După ultima noastră reuniune cu doamna Podimata, am impresia că ne îndreptăm către un uh, compromis și la acest aliniat. Astăzi, uh, cred că ar trebui să continuăm discuțiile. Știu că nu avem tot timpul necesar, să voi analiza propunerile de compromis pe marginea chestiunilor mai dificile și sper să avem discuții la fel de constructive și pe viitor și să ajungem la o înțelegere în toate privințele nelămurite încă. Vă mulțumesc! Thank you. I... Vă mulțumesc! Nu vreau să intru într-o dezbatere bilaterală cu dumneavoastră în legătură cu conținutul studiului de la Universitatea din Sussex, însă nu-mi place faptul că puneți acest studiu într-o lumină proastă. Eu îi rog pe colegi să-l citească, eu cred că e un raport uh, echilibrat. Uh, Dumneavoastră spuneți că nu au o părere pozitivă despre taxa pe tranzacțiile financiare, însă totuși ei spun că se pot strânge bani prin așa o taxă și la nivel european, pe o bază limitată și cu un nivel redus, doar pentru a taxa uh, comerțul cu uh, valută străină. dar voința de a avea o astfel de taxă e cu totul altceva și acest studiu nu se referă la așa ceva. Domnule Lambert, dragi colegi, dragă Danuta, vreau să-ți răspund. Sunt aici, nu departe. Nu vă spun acum dacă taxa pe tranzacție financiare merită să fie adoptată sau nu. Însă, nu așa cum spuneai și tu, încă persistă multe incertitudini. Nu cunoaștem toate datele. Eu am lucrat în sectorul privat și pot să vă spun că de multe ori trebuie să iei decizii de management fără să deții toate informațiile. Trebuie să iei decizii într-o lume Uh, nesigură. Trebuie să pui pe o balanță avantajele și dezavantajele și după aceea să iei o decizie știind totuși că nu știi tot. Vreau să vă spun că o serie din deciziile luate acum pot fi luate fără să avem o analiză profundă a impactului. Și să vă dau câteva exemple. Când guvernul irlandez sau când alte guverne au Uh, prelungit uh, garanțiile băncilor în mod nelimitat, au luat o decizie fără să știe care va fi impactul și acum plâng amarnic. Guvernele reacționează la criză și își reduc mai ales cheltuielile. Iar această decizie s-a luat fără o analiză de impact. Și dacă aș fi socialist, aș spune că aceste guverne nu sunt uh, interesate de impactul social. Nici măcar n-aș vorbi de solidaritate aici, m-aș gândi la eficiența economică, deoarece cât de eficient e să tai orbește din cheltuieli și să adâncești și mai mult prăpastia dintre săraci și bogați din societate. S-a făcut vreo analiză de impact? S-au gândit la implicațiile acestui lucru? Deci, lăsând toate acestea deoparte, atunci când te gândești că trebuie să-ți uh, crești sumele pentru misiunile existente și, bineînțeles, asta dacă nu decizi să recurgi la sectorul privat. Însă dacă spui că guvernele au de făcut o treabă, e clar că trebuie să li se crească resursele și nu se face nicio analiză de impact. Se va impozita se, va, se vor impozita Resursele. Când ne spuneți că ar trebui să studiem mai mult um, care este situația acestei taxe pe tranzacțiile financiare sau pe activitatea financiară, ce facem? Impozităm, practic, costul muncii. Dacă alegi să nu aplici taxa pe tranzacțiile financiare sau să o întârzi cât mai mult, ce faci? Iei bani din alte surse, fără o analiză de impact, nici în acel caz. Și asta se întâmplă când gestionezi ceva, trebuie să iei decizii, nu-ți permiți să aștepți la nesfârșit pentru a avea o imagine de ansamblu completă. Iar atunci când ai o imagine completă, trebuie să ții cont uh, de costul uh, creat de faptul că nu ai acționat la timp. Da, sunt mulți care acum deplâng situația și spun că ar fi trebuit să ne gândim mai mult. Dumneavoastră când ne spuneți că ar trebui să cercetăm mai mult situația, asta înseamnă că alegeți o opțiune și că banii vor fi obținuți din altă parte. Să nu interpretați greșit atunci când eu spun că ar trebui să gândim la modalități de a optimiza modul de folosire a banilor publici. Acum, euroobligațiunile. Aici argumentul uh, e de risc moral. Unii spun că dacă recurgem la așa ceva, unii vor câștiga foarte bine, în timp ce alții vor fi loviți din plin. Poate că e adevărat, însă nu există nicio decizie care să evite așa ceva. Când am început, de exemplu, să autorizăm produsele derivate pe piața financiară, am știut, sau poate că nu știam, însă acum ne dăm seama clar, că unii folosesc aceste derivate pentru Uh, scopuri de afaceri acceptabile. Trebuie să-și uh, ocrotească riscurile, să-și acopere riscurile. Însă știm de asemenea că marea majoritate, de fapt, folosește aceste instrumente uh, speculând. Și aici intervine decizia. Deci pentru cei care folosesc uh, instrumentele așa cum trebuie, trebuie să acceptăm riscul că mulți le folosesc în mod greșit? Și răspunsul Parlamentului a fost că da, deci am spus că avem într-adevăr un instrument care e folosit greșit, însă totuși îl menținem. Și acum, în cazul euroobligațiunilor, cred că va fi la fel. Deci dacă într-adevăr vom implementa această măsură, nu vom ajunge niciodată la o situație de risc zero. Vom limita riscurile, însă nu vom ajunge la riscul uh, inexistent. Dacă vorbim de risc zero, asta înseamnă să nu avem euroobligațiuni și asta ar însemna să lăsăm pe din afară aspectele pozitive. Și încă o dată, o decizie de management. Dacă vrei risc zero, asta înseamnă că niciodată nu vei opta pentru taxa pe tranzacțiile financiare, pentru euroobligațiuni sau pentru, pe, nu vei opta pentru impozitarea energiei. Și din punct de vedere al gestiunii, eu cred că pur și simplu nu ne permitem să facem așa ceva punct. Domnul Hagland, în numele ALDE. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vorbesc în numele liberalilor. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului și vreau să mulțumesc și pentru amendamentele de compromis. Din păcate, n-am avut însă timp să le analizăm de aproape. Din punct de vedere politic, Situația este provocatoare, pentru că trebuie să dezbatem acum dacă dorim sau nu resurse proprii la nivel european și cred că există o majoritate care dorește o, uh, să aibă resurse proprii. Însă, în același timp, în grupul nostru am dorit să facem acest lucru cu precizie, asigurându-ne că atunci când propunem ceva, acel ceva să fie fezabil și să poată fi efectuat. Iată de ce am ezitat atunci când a fost vorba de propunerea anumitor taxe, fără să avem niște studii de impact coerente. Și salutăm faptul că s-a cerut să se aibă niște propuneri ambițioase asupra a resurselor proprii și dorim și niște studii de impact pe măsură pentru aceste taxe pe activitatea sau pe tranzacțiile financiare și trebuie să avem răbdare, pentru că dacă dorim să fim foarte ambițioși din punct de vedere politic, dacă dorim să impunem această taxă din motive ideologice, atunci poate îi vom speria pe unii, pentru că ar trebui înainte să analizăm această situație și dacă, de exemplu, cineva mă convinge că acest lucru funcționează foarte bine, dar dacă împingem prea departe doar din motive ideologice, atunci s-ar putea să primim un răspuns negativ. Deci avem nevoie de un studiu de impact care să demonstreze că această taxă poate funcționa și avem, de exemplu, raportul FMI din vara trecută, care este foarte critic în acest sens și FMI-ul este un grup foarte important. este unul dintre grupurile care a ajutat țările europene să, să fie salvate. Deci trebuie să fim foarte atenți și să avem răbdare. Iată de ce am prezentat niște amendamente critice, în special uh, în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare și pe activitățile financiare. Sperăm, deci, să facem lucrurile pe etape și n-ar trebui să ne grăbim doar din motive ideologice și să prezentăm aceste lucruri fără studii coerente. Și, de asemenea, Multe activități în ultimii ani s-au mutat, de exemplu, din Londra spre Elveția, o tendință foarte îngrijorătoare. Să ne amintim că multe dintre aceste decizii care sunt propuse în raport ar putea avea același efecte dăunătoare pentru Uniunea Europeană. Deci să ținem cont și de faptul că există aici o abordare globală și că trebuie să ne asigurăm succesul. Sunt convins că vom ajunge la amendamente de compromis uh, care să fie susținute de o majoritate și știu că există consecințe ale acestor propuneri în alte domenii, de exemplu, în ceea ce privește resursele proprii. Deci, cred că n-ar fi bine să ne grăbim prea mult, să ne asigurăm că pe termen lung vom lua decizia cea bună și să ne asigurăm o majoritate largă pentru o finanțare prin resurse proprii a Uniunii Europene. Domnul Ludvigson, vă rog. Vi bör i detta betänkande vara nyanserad och balanserad. Acest raport trebuie să fim foarte atenți, dragi colegi, și să fim și echilibrați. Există anumite carențe în uh, acest sector despre care vorbim și știm că există părți interesate în ceea ce privește finanțarea inovatoare, însă nu se știe clar ce s-ar întâmpla dacă ar exista probleme odată cu punerea în aplicare. Comisia și Consiliul trebuie să știe că situația trebuie îmbunătățită și noi va trebui să exercităm presiuni mai ales asupra Comisiei pentru a intensifica lucrările în ceea ce privește evaluarea de impact a unei uh, eventuale introducerea unei taxe pe uh, tranzacțiile financiare. E important să avem o dezbatere mult mai precisă și ar trebui să le oferim cetățenilor și întreprinderilor niște informații clare. Trebuie să știm clar cum dorim să utilizăm acest impozit, banii adunați. Există mai multe aspecte negative și nu trebuie să uităm că această nouă propunere privind taxa trebuie să se facă doar după ce vom analiza eventualele implicații și trebuie să analizăm situația din mai multe perspective. În ceea ce privește această taxă, de exemplu, în amendamente se vorbește de experiența suedeză din anii 80, când s-a văzut că această taxă asupra tranzacțiilor financiare în practică nu funcționează. Însă eu nu sunt de acord cu această părere taxa despre care se vorbește e diferită uh, de cea din uh, uh, Suedia. Nivelul de impozitare era cu totul diferit. Și o altă diferență constă în faptul că acea taxă din anii 80 ținea cont doar de piața reală. Deci nu mi se pare corect să compari noua taxă cu cea din Suedia din uh, anii 80. E o viziune cam simplificatoare, după părerea mea. Ar trebui să ne gândim noi, să ne gândim la faptul că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Gândiți-vă, de exemplu, acum avem telefoane celulare. În anii 80 nu exista așa ceva. Deci lucrurile s-au schimbat complet față de anii 80. Deci nu putem să facem o analiză referindu-ne la această perioadă. The list now, Mr. Höchmark, followed by Mrs. Ford, followed by Mr. Bullman. Briefly, Mr. Lambert. Foarte pe scurt, domnule Lambert, uh, dacă puteți fi succint. Nu, n-aș cerut să luați cuvântul, vă aveam pe listă. Domnul Hochmar, mulțumesc foarte mult. În primul rând, în legătură cu discuția referitoare la euroobligațiuni. Cred că este important să fim foarte clari și să facem legătura între această dezbatere și cea pe care am avut-o în legătură cu guvernanța monezii euro. Acolo discutam despre posibilitatea de a introduce sancțiuni pentru deficite excesive. N-ar trebui ca în același timp să încercăm să uh, eliminăm excedentele existente, de fapt, pe piața europeană. E cu totul altceva atunci când vorbim despre proiecte concrete, însă dacă ne referim la euroobligațiuni, acestea nu sunt o poveste de succes dacă dorim să avem o bună guvernanță în ceea ce privește monezile europene în general. Să ne întoarcem acum la problema taxei pe tranzacțiile financiare. Am vorbit despre acest lucru și ultima oară când am dezbătut această chestiune. Ce se va întâmpla dacă avem o taxă specială pe tranzacție? Așa cum spunea domnul Lambert, avem nevoie de o anumită taxă și s-ar putea ca aceasta să fie până la urmă bună. Însă trebuie să facem legătura între această taxă și scopurile ei și scopul ar fi acela de a reduce speculația. Un lucru care e foarte greu de definit. Dacă vedem a, uh, numărul de țări care au o criză a deficitului bugetar, indiferent că e vorba de Irlanda, de Grecia sau de Portugalia, atunci când cineva le împrumută bani, își asumă un risc. Și cred că cu toții vom fi de acord că suntem în stare să împrumutăm aceste țări și dorim ca oamenii să-și asume aceste riscuri. Și de ce credem că dacă facem, dacă impunem o taxă și asumând acest risc, acest lucru va fi bun, pentru că cei care împrumută bani, practic, își uh, asumă de asemenea riscuri și vă asigur că nu există bani uh, gratis nicăieri în Europa care să vină fără niciun risc. Avem un cuvânt în suedeză, tulivoș, pe care probabil că îl vom uh, exporta în engleză. un amestec de a pune toate lucrurile la oaltă. Dacă vorbim despre această taxă, însă trebuie să clarificăm cum putem să ajutăm acele țări și acele regiuni ale lumii care au nevoie de capital. Cum uh, putem taxa acel capital care trebuie împrumutat? Se spunea aici că dorim să reducem tranzacțiile pe termen scurt și acest lucru s-ar putea întâmpla dacă am fi foarte clari a, și am recunoaște că aceste tranzacții pe termen scurt sunt răul pe care nu-l vrem, însă nu sunt absolut de acord cu acest lucru, pentru că fără toate aceste tranzacții pe termen scurt, toate aceste țări despre care vorbim astăzi ar fi și mai adânc a, afundate în criză. Pentru că dacă adăugăm um, ceea ce trebuie să plătim pentru împrumuturile pe termen lung pe lângă această datorie, atunci criza ar fi și mai mare această taxă pe tranzacțiile financiare ar trebui în primul rând să fie eficientă, să-și îndeplinească scopul, să reducă numărul tranzacțiilor pe termen scurt și aceasta însă ar duce la creșterea crizei pentru multe țări din Europa. Aceasta este realitatea. Și pentru colegul și prietenul meu suedez, domnul Ludvigson, care spunea că prima încercare a dus la un eșec, dar acum vom încerca din nou. Iată, o atitudine curajoasă, să nu renunți niciodată. Dar realitatea este alta și am să revin aici cu un argument prezentat de domnul Lambert. Dumneavoastră spuneați că avem nevoie de, de taxe. Ce s-a întâmplat în Suedia? În special, în acel moment, Suedia avea un nivel foarte ridicat de impozite pe venituri și după aceea s-a introdus și taxa Tobin, taxa pe tranzacții financiare, despre care vorbim noi astăzi aici. Și ce s-a întâmplat? Că o bună parte, majoritatea a comerțului pe care îl aveam, s-a dus de la noi și cei de la Londra, unde s-a deplasat acest comerț, erau foarte mulțumiți. Și aceasta n-a adus uh, bani și resurse în plus în Suedia, dar cei de la Stockholm nu s-au deplasat spre Londra, deși erau printre cei care plăteau cele mai mari impozite din lume. Tranzacțiile s-au deplasat, nu oamenii, pentru că tranzacțiile pot face această mișcare. Și nu pot să înțeleg de ce uh, doriți ca primarul de la Shanghai să fie omul cel mai fericit de pe pământ, pentru că, practic, o introducere a unei astfel de taxe pe tranzacțiile financiare în Europa ar duce la o deplasare a, a tranzacțiilor financiare spre alte locuri ale lumii, de exemplu în China sau în Shanghai. Domnul Ludwigson spunea că această prima încercare a fost un eșec în anii 80, pentru că atunci tranzacțiile s-au deplasat uh, spre Londra și nu sunt în dezacord cu ceea ce a spus. Acum însă acest instrument a fost elaborat, este mai eficient și ce se va întâmpla acum este că Europa se va deplasa din Euro... Ă, tranzacțiile se vor deplasa din Europa spre alte părți ale lumii. Iar în amendamentele de compromis știu că se vorbește despre a avea un studiu de impact. Dar de ce să nu facem acest studiu de impact înainte de a recomanda o astfel de taxă? De ce să nu discutăm dacă această taxă este bună sau nu? Pentru că și aș vrea să mulțumesc raportorului pentru că a inițiat această dezbatere, dar raportorul nu a arătat acest lucru și nici domnul Lambert n-a arătat de ce această taxă pe tranzacțiile financiare ar reduce specula și de ce n-ar reduce investițiile bune și uh, tranzacțiile bune. Eu cred din potrivă că exact pe de-andoaselea o taxă pe tranzacțiile financiare nu va reduce niciodată această speculă, pentru că întotdeauna va exista acea ecuație win-win. Din potrivă, există riscul de a reduce niște tranzacții solide, bune, investiții bune și aceasta va uh, răutăți și mai mult situația țărilor care au o criză a deficitului bugetar. Mulțumesc! Mulțumesc! Am auzit uh, elemente foarte interesante și important și ca comisia să ia o decizie, să vadă dacă are un studiu de impact sau nu. Vom vedea deci ce se va întâmpla. Doamna Ford. Mulțumesc. În primul rând îmi cer scuze în numele colegului meu care este raportor din umbră în acest domeniu și nu a putut să vină astăzi aici. Vreau să vorbesc despre unele din amendamentele pe care le-a înmânat colegul meu, dar vreau să le pun într-un context mai larg. Ne aflăm în pericolul de a fi inconsistenți prin mesajul pe care îl trimitem prin acest document și mesajul pe care îl trimitem statelor membre într-un context mai larg, în pachetul privind guvernanța economică. Să ne amintim că trecem printr-o perioadă foarte sensibilă, piața este foarte volatilă. Publicul ne urmărește în fiecare zi pentru că interesează foarte mult mesajele pe care le primesc de la politicieni. În domeniul privind guvernanța economică, începem de la început spunând că trebuie să avem o plănuire fiscală prudentă. Asemenea planificare prudentă se bazează pe factori macroeconomici și pe testarea factorilor de stres. Ce va face această taxă pe tranzacțiile financiare în mediul de afaceri? Va trebui să vedem exact care este relația dintre acești doi factori. I-am auzit pe experți luni, am auzit ce au avut de spus în, despre ce s-a întâmplat în Irlanda cu tranzacția pe uh, Uh, proprietățile imobiliare. Și apoi când a deveniturile veniturile obținute, iar când piața proprietăților a dispărut, a dispărut și acest venit. Așa că nu putem să avem o planificare fiscală fără să existe un studiu de impact domnule Lambert, pentru că asta le spunem noi statelor membre, da, siguranță 100% nu va exista niciodată, dar să nu ne aruncăm înainte fără să vedem exact care sunt cifrele. Însă trebuie să fim atenți ce le spunem statelor membre să facă, să facem și noi. Așa cum am auzit, banii nu cresc, nu vin gratis și l-am auzit pe domnul Höckmar care a spus că taxele strânse de la cetățenii europeni sunt cei sunt aceiași bani pe care îi primesc și statele noastre membre. Din activitățile recente și discuțiile din Parlament știm că există o relație foarte strânsă între bugetul UE și bugetul statelor membre. Nu putem spune că trebuie să strângem mai mulți bani pentru bugetul UE fără să ținem cont de impactul asupra statelor membre sau despre cum pot fi folosiți acești bani. În ceea ce privește taxarea activităților financiare acum, cred că a fost interesant să vedem reacția diferitelor state membre, a, membre atunci când s-a discutat despre introducerea unei asemenea taxe în domeniul bancar. În țara mea s-a făcut acest lucru, dar mulți au uh, renunțat să facă acest lucru. Unul dintre amendamentele pe care le-am înmânat amintește oamenilor faptul că prin aceste taxe publicul trebuie să primească înapoi ceea ce a contribuit și el pentru bănci. În ceea ce privește obligațiunile, în pachetul privind guvernanța economică spunem foarte clar că unul din uh, factorii care au dus la umflarea acestor datorii sunt tocmai cele legate de, de, de pasivele contagioase. Și de aceea trebuie să ne folosim de bei, astfel încât să avem un efect de pârghie pentru bugetul Uniunii Europene. Și astfel s-ar putea crea acest tip de pasive deci există anumite căi bune prin care putem să strângem bani, da, suntem de acord cu acest lucru, trebuie să încurajăm unele proiecte. Există proiecte în care nu, e sufic- nu sunt suficiente investițiile private, e nevoie și de bani publici, însă trebuie să acționăm pe o cale total transparentă pentru că dacă nu, ne vom confrunta cu aceleași probleme pe care le vedem acum în anumite state membre. Deci nu spunem acum nu, ci trebuie să existe clar niște delimitări și să fim siguri că înțelegem ce vrem să facem. Domnul Bulman. Colegul Mark a spus că e nevoie să facem înainte acest studiu de impact. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus. De aceea, acest Parlament, în martie în acest an, a cerut Comisiei să efectueze un asemenea studiu. Comisia, până astăzi, în decembrie 2010, nu a făcut acest lucru. De aceea, trebuie să spunem că Comisia trebuie să răspundă pentru acest timp care a trecut, fără să uh, se discute acest subiect. Însă, cu această observație, mai vreau să spun și altceva. Colega Hübner, colegul Hagelund și colegului Folkmark vreau să le spun următoarele. Cu toată prietenia și colegialitatea, colegialitatea, trebuie să le spun că eu nu cred că ei sunt conștienți de situația în care se află Uniunea Europeană și zona euro, în acest moment, din punct de vedere economic. Argumentul domnului Lamberts a fost unul foarte corect și anume că nici o decizie, o decizie pe care nu o luăm într-un domeniu ne duce la luarea unei decizii în alt domeniu și atunci trebuie să suportăm consecințele hotărârii. Aceasta e situația de acum. Dacă se extinde Uniunea Europeană, mai intră un stat în Uniune care are nevoie de ajutorul unității, Uniunii, atunci cu suma de miliarde de euro care a fost hotărâtă acum câteva zile, nu ne vom putea descurca. Și vorbim din nou despre riscuri, despre fondurile de risc, ce se va întâmpla când vor exista mai multe state membre care se vor afla în aceeași situație critică ca în Irlanda sau în Grecia. Știm ce fel de consecințe au de înfruntat statele din această situație. Știm că se fac uh, foarte mari uh, reduceri în bugetele de stat, știm care sunt consecințele, știm ce se poate întâmpla în Grecia și anume puterea de cumpărare să scadă în această țară și atunci situația economică în zona euro se va afla într-o situație și mai nefavorabilă în ceea ce privește exporturile cererea din statele membre nu va mai putea fi acoperită și se ajunge la un adevărat test pentru Uniunea Europeană, o situație critică. Nu există nicio garanție că peste 10 ani va mai exista zona euro. Noi ne dorim acest lucru să existe zona euro și piața internă, să le consolidăm. Ne dorim ca în zona euro să intre noi state Polonia, Suedia și alte state pe care le așteptăm încă. Ne dorim. Dar nu există nicio garanție că Europa va supraviețui acestei crize. Vrem să supraviețuim și să facem tot ce putem, dar pentru asta trebuie să acționăm, să luăm niște decizii curajoase. Trebuie să vedem de ce resurse ne putem folosi astfel încât puterea de cumpărare să fie sprijinită, să se stabilizeze diferitele regiuni europene. Însă trebuie neapărat să luăm aceste decizii, nu putem să le evităm. Raportul colegei Podimata nu va fi un mic raport la sfârșitul unei zile de lucru. Se va vota într-un fel sau altul, în plenară. Va fi acel raport în care grupurile politice își vor spune opinia asupra acestei chestiuni. Nu vorbim doar de raportorii din umbră, ci și de grupurile politice din spatele lor. După această decizie se va vedea foarte clar de ce parte au fost, dacă și-au dorit să existe o discuție de care e neapărat nevoie sau dacă au blocat în continuare această discuție. Știm că se introduc tot felul de taxe în statele membre. Noi ne dorim ca Comisia să facă o propunere, să vină cu o propunere. Parlamentul European are dreptul să ceară acest lucru Comisiei. Însă drumul este lung până se va ajunge în etapele următoare, până când statele membre vor trebui să spună ce vor să facă. Însă, dacă nu trimitem acest mic semnal, dacă nu vrem să-l trimitem, atunci noi vom fi răspunzători pentru situația critică cu care ne confruntăm și în care până acum Parlamentul European nu a avut o voce. Pachetul de guvernanță economică, până cândva în iunie vom discuta despre el, însă noi trebuie să ne ocupăm de criză acum și nu peste șase luni și de aceea cred că e neapărat nevoie de acest semnal și de aceea vă rog să discutați în grupurile dumneavoastră politice despre această problemă. Domnul Cosez. Merci, Madame le Président. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Putem fi de dreapta sau de centru-dreapta și uh, putem să nu ne lăsăm uh, surziți și orbiți. Eu cred că în această criză care uh, încă nu s-a terminat, deci nu ne putem permite să uităm ce s-a întâmplat. Băncile văd că pot să continue ca și înainte, rambursând sau nu sumele date. Domnul uh, Bulman spunea că aici e o cale de a măsura pe unii și pe alții. Deci nu putem uh, spune că în, ne putem permite că în 2015 să scoatem un, acest raport uh, dintr-un sertar și să spunem, a, da, până la urmă n-am făcut nimic. Însă acest raport ne oferă acum șansa să ne gândim la ce anume putem modifica în mod realist. Deci nu ne ajută cu nimic să agităm aici mari idei politice. Asta s-a tot întâmplat și nu am avut nimic de câștigat. Aici noi reprezentăm cetățenii și ca și dumneavoastră vorbesc cu ei, mă, înțele- mă întâlnesc cu ei și știu care sunt îngrijorările lor. Și problema lor nu este dacă City de la Londra funcționează bine, ei vor să știe încotro se îndreaptă finanțele, dacă folosesc sau nu la dezvoltarea economică, care este scopul cheltuielor publice, sunt folosite acestea în mod uh, util sau nu. Acestea sunt întrebările care ne dau de gândit. Eu unul doresc uh, să nu avem o poziție dogmatică aici. În ceea ce privește studiile de impact. Se spune că da, avem nevoie de studii de impact. Într-adevăr așa e, însă am impresia că de multe ori aceste studii de impact, și aici sunt de acord cu Philip Lambers, reprezintă o modalitate de a nu lua decizii. Când ai lucrat în sectorul privat, ca avocat sau în alte sectoare, știi că de foarte multe ori trebuie să iei o decizie fără să deții toate elementele și, de fapt, niciodată nu le deții pe toate, de exi- deoarece există o parte care nu poate fi măsurată. Și asta înseamnă că o decizie luată într-un anumit moment poate fi pozitivă, însă în alt moment se poate dovedi negativă. În grupul meu nu toată lumea crede același lucru în legătură cu această taxă. Și grupul meu a votat raportul BRS unde se vorbește despre această taxă. În ceea ce privește principiul, nu cred că trebuie să venim aici cu obstacole ideologice, însă, din punct de vedere practic, trebuie să ne gândim mai multe. Ce vom face cu banii strânși de pe urma acestui impozit? În rest, în ceea ce privește finanțele, Vă pot spune că am fost uh, scandalizat și nu folosesc de multe ori acest cuvânt. Am fost scandalizat să văd reacțiile anumitor fonduri alternative de investiții, hedge funds, după ce a fost votată directiva Parlamentului. Aceiași care au venit și ne-au spus că dacă veți adopta un text, veți uh, spulbera industria financiară, veți uh, distruge economia. Ei bine, aceștia, după ce a fost publicată și votată directiva, au spus, am câștigat, până la urmă ei n-au reglementat nimic. Însă, în primul rând, s-au înșelat, deoarece n-au citit directiva. Și, în al doilea rând, uită că peste trei ani există o clauză de revizuire și unii dintre noi vom fi aici peste trei ani și nu vom uita modul în care au încercat să abuzeze de noi. Deci acest raport trebuie analizat uh, Uh, chipzuit. Nu trebuie să avem aici o, o poziție partizană. Trebuie să ne gândim uh, cu mare grijă. Noi nu suntem uh, un guvern. Noi trebuie să venim cu idei pentru ca lucrurile să progreseze. Și e drept că uneori trebuie să mizezi mai sus, să ridici tacheta dacă vrei să faci ceva. Și asta e adevărat. Yeah, well, since, uh... Domnule Lambert, pe scurt, vă rog. Da, din moment ce Vicky și Gunnar s-au referit la ce am spus eu, trebuie să răspund. Gunnar, când spui că nu vom avea țări care se află în situația atât de gravă în care sunt azi, Gunnar, vorbesc cu tine. Mult... Multitasking nu cred în asta. Spui că nu vom ajuta țările, dar e nevoie întâi de un studiu. Cine poate să spună așa ceva? Cine poate să spună că uh, Taxa pe tranzacțiile financiare va face rău datoriei suverane. Să facem un studiu. Această taxă de 0,1% va face rău datoriei suverane. Pur și simplu vorbești în ceva ce crezi tu că e așa. Tranzacțiile pe termen scurt ajută. Din nou, aceeași situație spune că e aproape o declarație religioasă, pentru că vedem de multe ori că acestea, de fapt, destabilizează. Din nou, de ce nu facem un studiu și în acest sens înainte de a spune asemenea lucruri? Al treilea punct, care e și mai important. Ai spus că nu oamenii se mută, ci tranzacțiile. Atunci să-i taxăm pe oameni. Aș vrea să vă aud spunând asta cetățenilor voștri, prietenii mei. Pentru că exact asta e problema. Din moment ce sunteți aici, ne vom folosi de voi. Dar trebuie să ne folosim de aceste taxe pentru că dacă spunem că există aceste taxe, trebuie să găsim și o metodă prin care să le colectăm. Cred că așa ar trebui să facem. Studiile au demonstrat, cel puțin pentru tranzacțiile în euro, că va fi destul de ușor să le captăm, chiar dacă se fac pe alte platforme care sunt din afara Uniunii Europene. Ați spus că nu vor fi încurcate tranzacțiile pe termen, pe termen scurt. Acesta este un argument foarte bun tocmai pentru taxare, pentru că noi obținem astfel veniturile și nu avem impozitarea. Deci trebuie să decidem de ce parte suntem. Dacă crezi că vor fi afectate tranzacțiile, atunci ele vor dispărea. Dacă credem că e un lucru pozitiv, atunci tranzacțiile vor exista în continuare. Să nu uităm care este obiectivul taxei pe tranzacții financiare. E pentru a aduce venituri. Și nu sunt de acord cu tine în ceea ce privește volumul tranzacțiilor, care este de 10 ori mai mare decât economia reală și m-aș bucura să vii cu niște argumente foarte clare prin care să-mi spui că avem nevoie de o economie financiară de 50 de ori mai mare decât realitatea economică. Dacă poți să argumentezi, atunci voi fi bucuros să continuăm această discuție. Dar tu și majoritatea spuneți anumite lucruri fără să aveți argumente și de aceea îmi vine foarte greu să vă cred. Și un ultim argument și pentru tine și pentru Vicky. Ceea ce spuneți voi la un nivel subliminal e că guvernele nu se comportă așa cum ar trebui și că trebuie să le controlăm, că trebuie să fim rapizi, e nevoie de guvernanță economică și, cum Trișet spunea ieri, trebuie să încercăm să ne exercităm acest control. Iar pe de cealaltă parte, spuneți următoarele, piețele fac din, cât în cât, din când în când câte o greșeală, dar în general se comportă așa cum ar trebui. Însă să nu uităm, piețele au demonstrat că sunt iraționale și că răul pe care pot să-l facă este enorm. Pentru că nu guvernele au forțat băncile să investească în ce au investit. Așa că vă rog, trebuie să fie foarte clar. Nimeni nu a fost forțat să folosească anumite fonduri pentru niște, fond, niște scopuri stupide. De ce nu au investit în economia reală? Însă piețele sunt cele care s-au hotărât să abuzeze de mijloacele ce le aveau la dispoziție. Nu spun că guvernele sunt perfecte, nu. Însă există o mare diferență între guverne și piețe. Guvernele, până la urmă, trebuie să-și asume responsabilitatea față de electorii lor, iar piețele nu fac așa ceva niciodată. Doamna președinte, un punct procedural. Îmi pare rău, spune doamna Ford, de obicei nu, sunt, nu procedăm așa, o persoană să spună, să ia cuvântul după mine și să spună lucruri pe care eu nu le-am spus, iar apoi dezbaterea să fie închisă. Vicky, spune doamna președinte, voi închide această dezbatere pentru că nu cred că e bine să continuăm cu aceste intervenții în stil ping-pong. Eu cred că din ce am înțeles eu, toată lumea își dorește mai multe dovezi, mai multe studii, mai multe informații, astfel încât să luăm o decizie politică, cum a spus domnul Goze, pentru că despre asta vorbim, despre o decizie politică. Trebuie să vedem exact ce informații avem și nu cred că trebuie să intrăm în niște discuții bazate pe ideologie. De exemplu, eu n-am fost niciodată pentru taxa pe tranzacții financiare. Însă, delegația mea a luat un, de, deci, o decizie asupra unui principiu pentru a pentru asemenea taxă. Trebuie să ne ocupăm de anumite aspecte, fie că vom introduce această taxă, fie alte opțiuni. Doamnă președinte, în această, în această dezbatere vreau să spun că argumentele mele nu au fost ideologice, au fost foarte pragmatice aveau de-a face cu efectele, funcționează sau nu. Și acea discuție e importantă, doamna președinte. Am spus că avem nevoie de dovezi pentru a vedea dacă funcționează sau nu și asta îi cerem acum comisiei. Și acum îi voi cere doamnei Podimata să mai vorbească de anumite puncte în care vom avea nevoie de amendamente de compromis. Să avem și un aspect pozitiv. Aveți cuvântul. Arlen, ați uh, rezumat foarte bine această dezbatere. Totuși, aș avea câteva comentarii. În primul rând, în ceea ce privește aceste păreri uh, divergente, aș vrea să spun că, în ciuda acestora, țin să salut faptul că dezbaterea noastră uh, s-a desfășurat la un nivel foarte ridicat, ceea ce este foarte util și de aceea cred că vom uh, reuși să ajungem la niște soluții de compromis. De altfel, prin intermediul comisiei noastre parlamentare, domnul Gozes s-a referit la reținerile emise atunci când uh, Parlamentul a adoptat raportul privind hedge fundurile, fondurile speculative, alternative, mă scuzați. De altfel, recent s-a tot vorbit despre poziția ambițioasă pe care a, o are Parlamentul European. Asta când am vorbit despre pachetul de supraveghere. Deci multe trec pe aici, pe la noi. Dincolo de toate acestea și dincolo de poziționările ideologice, eu cred că de data asta nu e vorba de o problemă ideologică, ci de o problemă europeană deoarece trecem printr-o situație deosebită, printr-o criză fără precedent. Și de aceea cred că suntem cu toții de acord că trebuie să găsim resurse noi pentru comunitate, dar și pentru bugetele naționale. Iar principala povară nu are cum să fie dusă în spate de consumatorii și cetățenii europeni. Nu e vorba aici de instituirea unui impozit suplimentar. E vorba de o distribuire mai echitabilă uh, a taxelor și de impozitarea unui domeniu care uh, până acum nu este impozitat. Deci vom căuta noi metode inovatoare și de aceea e important să instituim această taxă care va avea un impact și asupra anumitor comportamente. Un impozit care să descurajeze comportamentele dăunătoare și de aceea am vorbit, de exemplu, de taxa pe dioxidul de carbon, taxa asupra mixului energetic. Asta pentru că noi vrem să găsim noi impozite, noi forme de impozitare care să descurajeze aceste comportamente nocive. Și în ceea ce privește beneficiile acestor uh, activități economice și financiare, prin această opțiune, prin această taxă, vrem deci să descurajăm specula, după cum spuneam. Și eu cred că ar fi mai bine să ne concentrăm pe combaterea acestui fenomen decât pe poziția de beneficii. În urma comentariilor făcute de colegi, ne-au spus că ar fi afectată competitivitatea Uniunii Europene, că s-ar externaliza tranzacțiile financiare din Uniunea Europeană. E bine, în timpul dezbaterii s-a prezentat un argument. Deci nu putem spune că cetățenii care sunt supuși la niște presiuni uh, fiscale extraordinare pot să plece. Deci ei trebuie să rămână. Trecem acum printr-o recesiune nemai văzută. Impozitul pe societăți este foarte ridicat. se fac acum niște eforturi enorme pentru a crește veniturile și nu e vorba aici doar de Grecia și în Irlanda se vorbește de a crește impozitul pe societăți pentru că acesta să nu mai fie de doar 12,5%. Deci nu e vorba aici doar de ideologie. Avem obligația să ne îndreptăm în alte direcții pentru a le transmite un mesaj cetățenilor și să le arătăm că Parlamentul European acum caută niște metode alternative pentru o mai mare justiție socială. Dragi colegi, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și sugestii. Cred că nu ați avut timpul să vă uitați la amendamentele de compromis. Sper să o faceți ulterior și uh, cred că vom organiza o nouă reuniune cu raportorii din umbră la următoarea ședință de la Strasburg. Podimata, votul în comisie este pe 25 ianuarie, deci aveți timp să discutați cu raportorii din umbră pe marginea unor eventuale compromisuri. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. Trecem la ultimele două avize. Un aviz privind viitorul serviciilor sociale de interes general. Doamna Oconi este raportor. Îi dau cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, țin să profit de aceste clipe pentru a le mulțumi raportorilor din umbră pentru contribuția lor. Comisia Econ trebuie să întocmească acest aviz pentru Comisia de ocupare, aceasta fiind comisia competentă în fond. Ne-am ocupat de toate aspectele care țin de ajutoarele de stat. Aș vrea să vă spun că dacă să ne gândim la toate dezbaterile care au avut loc aici, schimburile de opinii în plenar sau uh, forurile privind uh, serviciile sociale de interes general. În urma tuturor acestor discuții și reuniuni, am văzut că există o dimensiune politică clară în acest context, mai ales acum în uh, situația de criză prin care trecem. Vreau să vă reamintesc că serviciile sociale de interes uh, general au avut o contribuție foarte mare în timpul crizei. Aceste servicii reprezintă 9,5% din numărul total de locuri de muncă din Uniunea Europeană. Deci asta ne confirmă faptul că avem o economie socială de piață. Textele asupra cărora lucrăm însă nu sunt suficient de clare din punct de vedere juridic și de aceea e foarte important să lămurim lucrurile în această privință. Comisia Europeană a, trimis, a transmis deja un semnal puternic prin acel Single Market Act, unde, în ceea ce prește serviciile publice, Comisia și angajamentul să emită o comunicare, pe care, de altfel, Parlamentul o așteaptă cât mai repede. De altfel, pentru a spori calitatea juridică a textului, trebuie să ne dăm seama că serviciilor sociale de interes general le aplicăm de foarte multe ori niște reguli care se aplică serviciilor economice. Pentru început, se tratează un aspect foarte important și anume o metodologie și văd că în Single Market Act Comisia vorbește despre o cutie de scule. De aceea ne dorim ca și comunicarea care va veni să fie Uh, bine elaborată. Și de asemenea doresc să putem uh, discuta așa cum trebuie cu comisia. Să nu uităm că aici e vorba de niște reguli de minimis și cred că ar trebui să studiem posibilitatea unui regulament de minimis, deoarece acesta nu există în prezent. De asemenea, va trebui să stabilim un uh, prag pentru o anumită sumă și de aceea cred că ar trebui să simplificăm procedurile de acces pentru furnizorii de servicii. Și de aceea mă gândesc la acel prag pentru ca IMM-urile și furnizorii de servicii să poată interveni în cadrul acestei proceduri. Un al patrulea lucru, înștiințarea. În cadrul uh, procedurii validate, complet transparentă față de prestatorii de servicii, furnizorii de servicii, îi cer comisiei să scutească de această obligație de uh, înștiințare, de notificare, o serie de uh, actori. Îi cerem Comisiei Europene să precizeze noțiunea de activitate economică și de schimb economic, deoarece textele nu sunt suficient de precise. Avem pachetul Monte Cruz, avem hotărârea judecătorească Marc și aici nu e vorba decât de activități economice și vă spuneam că serviciile sociale nu intră în această sferă, nu se regăsesc aici și nu a existat un efort uh, uh, de reflexie strict pe aceste servicii sociale. La punctul 6 cerem ca povara să fie inversată. Și tot pentru a simplifica și lămuri procedurile, credem că este foarte important ca inversarea acestei poveri să se facă și uh, de asemenea, dorim ca un eventual control să se facă doar atunci când există o plângere din partea furnizorilor de servicii. Nu trebuie să uităm că serviciile sociale nu pot fi viabile decât dacă, din punct de vedere juridic, lucrurile sunt foarte clare. Și, deci, textul se referă la toate acestea și, bineînțeles, colaborăm cu Comisia de Ocupare. Le voi da cuvântul raportorilor din umbră, Peter Simon de la S&D, Sophie uh, și Pascal. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții știm ce importanță au aceste servicii pe viitor și că ajută foarte mult la funcționarea societății noastre și mă gândesc aici la îngrijirea copiilor sau a bătrânilor, la vârstnicilor. Serviciile sociale îi dau societății noastre o plus valoare, îi dau o direcție pe care nu o regăsim altundeva. Fără aceste servicii sociale de interes general, societatea noastră ar fi mai săracă. Trebuie ca aceste servicii să fie protejate. Avem nevoie de un cadru potrivit astfel încât aceste servicii sociale să se poată desfășura mai ușor decât se întâmpla în trecut. Știm că în Islanda există o mare insecuritate juridică în ceea ce privește serviciile sociale de interes general. Acesta a fost rezultatul unui sondaj în Europa în ceea ce privește serviciile publice și de aceea e nevoie de o mai mare certitudine juridică pentru serviciile sociale. Trebuie să discutăm acest aspect în comisia noastră și în altele. Sunt de acord cu evaluările colegilor mei în acest sens. Îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest document. Este o bază de discuții foarte bună. Mai vreau să discut despre două puncte care mie mi se par importante pentru viitor. În primul rând, e clar că e nevoie de o, de o definiție în ceea ce privește competențele naționale în cazul finanțării și organizării. Aici subsidiaritatea e cuvântul cheie. Serviciile sociale trebuie să fie luate în considerare în cadrul ajutoarelor statale. În primul rând, e nevoie de o mai mare flexibilitate pe piața internă. Serviciile sociale țin cont de contextul de un context special. De aceea e important aici dreptul în ceea ce privește ajutoarele de stat în Uniunea Europeană. Dacă se va ajunge la un uh, regulament special, un regulament de minimis, va trebui să vorbim despre o creștere a acestui prag în cazul serviciilor sociale de interes general. Un al treilea aspect are de-a face cu finanțarea publică. Aceasta este importantă pentru ca activitățile financiare și nefinanciare să fie bine separate. Există dificultăți în acest sens astăzi și de aceea e nevoie de o consultare mai amplă pentru a avea o mai bună claritate. Mulțumesc încă o dată pentru această bază bună de discuție pe care o avem și sperăm că vom discuta în continuare și vom coopera foarte bine în acest sens în comisia noastră. Yes, thank you, Chair. I have to say I am... Mulțumesc. Sunt foarte sceptică în legătură cu această dezbatere, dar nu în ceea ce privește raportul. Dar dezbaterea în sine, cred că am avut-o deja nu știu de câte ori. Și avem probleme dacă prezentăm argumente precum uh, cele prezentate de colegul de la SD pentru că tratatul spune că autoritățile naționale sunt competente pentru a hotărâ organizarea și finanțarea acestor servicii sociale de interes general. Deci dacă intrăm în această dezbatere și spunem că anumite servicii ar trebui să fie exonerate de aceste legi ale pieței, atunci intrăm practic peste competența de statelor membre și împotriva propriilor noastre argumente ale subsidiarității și problema e că nu s-a definit niciodată ce sunt exact serviciile sociale de interes general, servicii uh, de interes general, servicii economice de interes general și motivul pentru care nu s-a dat această definiție este pentru că este imposibil. Ați menționat aici un exemplu, exemplu îngrijirilor pentru persoane în vârstă. Poate că în țara dumneavoastră acest lucru se oferă doar prin uh, servicii oferite de sectorul public, în timp ce în alte țări aceste servicii sunt privatizate. Deci, dacă vrei să uh, legiferezi, trebuie să definești care sunt conceptele pe baza cărora vei legifera și în momentul în care definești despre ce servicii vorbim, atunci intri, vă spuneam, peste competențele statelor membre. Ce trebuie să facem? Și am repetat același lucru de foarte multe ori. Este să clarificăm felul în care se aplică și domeniul de aplicare al regulilor tratatului. Și pentru a putea clarifica, trebuie să definim foarte bine care este problema, pentru că avem întotdeauna această ipoteză generală că regulile tratatului ne împiedică să uh, implementăm corect serviciile de interes general. Există probleme, dar trebuie să fim foarte concreți în ceea ce privește problemele pe care le identificăm. Pentru că știm că sunt uh, probleme concrete cu uh, furnizarea de servicii de interes general. Și de asemenea, pentru că trăim cu picioarele pe pământ, știm că e mai ușor pentru anumiți uh, furnizori de servicii să aibă o exonerare de la regulile pentru ajutoarele de stat. E mai ușor așa, dar trebuie să găsim niște reguli. Și atunci când uh, introducem cuvântul social, atunci toată lumea sare în sus ok, uh, regulile pieței n-ar trebui să se aplice pentru că e vorba de ceva social. Și chiar ieri deschid, discutam această chestiune aici și pot să vă spun că, de exemplu, discutam despre Google, pot să vă spun că motoarele de căutare sunt, de fapt, un serviciu social. Toată lumea ar trebui să aibă acces la astfel de motoare de căutare. Nu ar trebui să fie exonerate, însă, din acest motiv, de la regulile pieței, pentru că aceste servicii sociale sunt furnizate într-un mod absolut acceptabil de piață și comercial. Iată, asta trebuie să vedem cu claritate. Nu ce fel de servicii sunt, ci cum sunt furnizate ele. Și de 15 ani se discută această chestiune și pot să spun că în tot acest timp n-am văzut o definiție clară sau o soluție clară pentru acest lucru și sunt sceptică uh, în privința posibilității de a o face acum. J'ai vu que Peter Zimmer... Domnul Calfan. Am văzut că Peter dorea să ia cuvântul. Dacă dorește, pot să-i uh, dau cuvântul pentru un minut, pentru a coopera mai bine. Dezbaterea este foarte interesantă și de altfel nu-i prima oară când avem o astfel de dezbatere, dar critica pe care o facem aici trebuie să fie mai precisă. Pentru că nimeni nu spune că nu avem nevoie de un cadru european pentru a defini care sunt regulile aplicabile și în același timp să lăsăm flexibilitatea statelor membre pentru a deveni, defini perimetrul lor de exonerare de la reguli. Dacă fiecare stat își definește acest perimetru al excepțiilor, în momentul în care ne aflăm în afara acestui perimetru, știm foarte bine ce reguli se aplică. Și acum ne aflăm într-un moment în care Comisia Europeană revizuiește aceste reguli de finanțare și de autorizare acestor uh, ajutoare financiare care nu sunt subvenții de stat. Iar propunerile care au fost făcute în acest raport, mi se pare că merg pe drumul cel bun. De exemplu, faptul de a cere Comisiei să vadă care este impactul asupra comerțului intracomunitar. Pentru că aici se spune că o colectivitate care uh, va finanța cu 70.000 de euro pe an uh, familiile, aceasta de fapt răspunde criteriului de interes general și aceasta ar putea justifica aplicarea acelor ajutoare care nu sunt ajutoare de stat. Și dacă vedem că uh, Comisia spune de atâtea ori că nu recunoaște acest lucru acceptă tot felul de ajutoare pentru bănci, dar uh, nu recunoaște acest drept pentru niște colectivități uh, locale care nu fac decât să ajute cetățenii, atunci nu putem accepta acest lucru. Trebuie să vedem care este valoarea adăugată a Uniunii Europene, ce este interesul general european și ce, care este interesul local. Și aici nu trebuie neapărat să spunem, să vedem dacă acel uh, menaj, de exemplu, unde există violență în familie sau așa ceva, în momentul în care nu uh, există problemă cu concurența, de exemplu, atunci se poate aplica un ajutor. Și tocmai despre asta vorbim astăzi. Nu e vorba aici doar de o chestiune ideologică. E vorba dacă e pertinent, dacă e bine ca Europa să se ocupe de acest lucru. Pentru că avem senzația că facem foarte multe lucruri inutile și lăsăm deoparte chestiunile esențiale. Iar lucrurile elementare care sunt prezentate aici în raportul Oconi mi se par uh, de bun simț și de asemenea la Comisia de Piață Internă, unde eu unul voi susține propuneri uh, similare acestora. Pentru că, într-adevăr, avem în ziua de astăzi un calendar destul de precis și să vedem, de exemplu, ce a spus președintele Barroso. Președintele Barroso, în campania sa prezidențială, a spus că dorește un cadru uh, de calitate pentru serviciile publice. Există colegi socialiști care au spus, ok, ne-ați spus asta, vom vota pentru dumneavoastră și vom face acest lucru. Aceasta a fost anul trecut, acum ajungem la programul de lucru pe 2011 și atunci când am văzut programul de lucru pe 2010, acest lucru nu era inclus. Acum a ieșit programul pe anul 2011, nici acolo nu este inclus, acum a fost deplasat până în 2012. Deci aceasta înseamnă că practic nu se respectă promisiunile care au fost făcute în campanie și acest lucru trebuie denunțat uh, și aici în uh, cadrul acestor servicii sociale. Domnul Gozes. Foarte pe scurt, aș vrea în primul rând să felicit raportorul pentru munca sa excelentă. Și, pe de altă parte, sunt de acord cu Sofia atunci când spune că e greu să se facă niște definiții, dar sunt de acord și cu Pascal atunci când spune că e vorba aici de coerență. Cred că există sensibilități naționale diferite aici și nu spun că aș avea soluția, dar multe servicii sociale care ajută cetățenii sunt finanțate prin contribuții ale statului. Și cred că Plecând de la acest punct, Europa n-ar trebui să intervină mai mult pentru că acest lucru nu este bun pentru imaginea Europei. Dacă ni se spune nu vă putem ajuta, nu vă putem acorda ajutoare pentru căminul dumneavoastră din motivele X sau Y, asta nu dă bine la imaginea Europei. Aici cred de aceea că trebuie să fim foarte preciși astfel încât să nu uh, perturbăm ceea ce există deja în statele membre, pentru că sistemele de finanțare a serviciilor sociale nu sunt aceleași în toate statele membre. Dacă comparăm, de exemplu, Franța și Belgia, țări vecine, putem vedea, se spune cel puțin în Franța, că în Franța suntem, că în Belgia suntem uh, mai bine tratați, uh, mai bine îngrijiți și mai ieftin decât în Franța. Ok, deci în acest domeniu cred că ar trebui să lăsăm să funcționeze subsidiaritatea. Mulțumesc. Doamna Inveld a cerut să ia cuvântul, dar vreau să vă reamintesc că nu mai avem uh, prea mult timp pentru că mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Nur, nur eine kleine Bemerkung. Es ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass Sie vorhalten lassen. Scurt observație. M-am uh, ocupat foarte mult timp de subsidiaritate în Germania la nivel comunal și de aceea cred că aici există o neînțelegere, mai ales în ceea ce privește dreptul la concurență. Subsidiaritatea este afectată în foarte multe cazuri și de aceea trebuie să vedem exact ce intervine în cazul serviciilor sociale de interes general. Am văzut acel pachet care ne-a fost prezentat, dar lucrurile tot nu sunt clare. E nevoie de securitate juridică, de un cadru juridic sigur pentru subsidiaritate. E nevoie să existe o fundație foarte bună. Dacă nu, trebuie să ne întrebăm ce trebuie să facă Comisia Europeană, pentru că aici ne uh, confruntăm cu o încălcare a concurenței. Subsidiaritatea și menținerea ei e cea mai importantă. Sofie. Pe scurt, vreau să plec imediat, însă câteva lucruri trebuie să fie clare în aceste instituție s-a adoptat acum șase ani și domnul Gozezi era aici, s-a adoptat un document care care exonerează anumite servicii de uh, obligația de notificare. Vorbim despre o sumă de peste 100 de milioane, dacă mi-amintesc bine. Deci nu vorbim aici de adăposturi pentru victimele violenței domestice, nu. Vorbim, de exemplu, despre spitale. Spitalele câștigă bani. Vorbim despre adăposturi sociale. În țara mea și cred că sunteți de acord cu mine că acesta este un uh, serviciu social, cei care oferă astfel de servicii, în proporție de 60%, au activități pur comerciale, intră în concurență cu furnizori comerciali, dar ei primesc subvenții statale. Tratatul spune că trebuie să vedem doar cazurile de distorsionare a, compet- a competitivității transfrontaliere. Însă aceste, une, aceste cazuri sunt foarte clare. Dacă începem să facem reguli generale pentru serviciile sociale de interes general, trebuie să știm exact care sunt aceste servicii. Și aici intervin problemele pentru că aceste servicii sunt organizate în mod diferit în diferite țări. Și dacă doriți să introduceți pe această listă de posturile sociale, atunci în țara mea va trebui să se reorganizeze întreaga structură, pentru că e o activitate comercială, deci nu vom găsi răspunsul. Doamna raportor, cred că va trebui să vedeți cum uh, vă ocupați de raportări din umbră. Euh, e o dezbatere pasionantă și vreau să-i spun colegei Invelt că știu cât de dificilă este această problematică. Știu că la dumneavoastră e o politică publică 100%, că la noi sunt, e implicat și sectorul privat, știu asta foarte bine. Așa cum spunea Jean-Paul, există și o sensibilitate națională în acest dosar. Însă asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic. În regiunea mea se spune că trebuie să faci lucrurile treptat. Există texte cu care suntem cu toții de acord. Spunem că vrem să se lămurească lucrurile. În textul meu propun să Încercăm să îmbunătățim aplicarea anumitor reguli existente. Acesta este și scopul acestui aviz. Vom colabora, bineînțeles, pe viitor cât mai constructiv și vă mulțumesc. Okay, so the deadline for amendments is the 15th of December. Mulțumesc termenul pentru amendamente 15 decembrie și trecem acum în ultimele șapte minute la avizul doamnei Oconi în legătură cu implementarea directivei asupra serviciilor și aș vrea să vă reamintesc că acest uh, proiect de aviz a trebuit să fie prezentat în engleză din cauza problemelor de timp și de asemenea amendamentele până pe 7 decembrie de asemenea uh, în engleză ca să putem respecta calendarul uh, pentru comisie. Doamna Oconi. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, termenele foarte scurte pentru acest text al transpunerii directivei sunt acestea și acestea pentru că IMCO este comisia competentă pe fond. IMCO va adopta raportul său în, iuni, în ianuarie 2011 și de aceea era nevoie de a da avizul ECON cu ceva timp înainte. De aceea vă rog să uh, mă scuzați pentru aceste termene scurte. De ce am reacționat? Vă spuneam, Comisia IMCO este competentă pe fond. Vreau să reamintesc aici că sectorul serviciilor publice este un sector important în ceea ce privește economia și lupta împotriva șomajului el reprezintă 70% din uh, PIB și uh, 85% din locurile de muncă, iar sectoarele de activitate acoperite de această activitate reprezintă 40% din uh, locurile de muncă și 80% din PIB. Deci este foarte important. Parlamentul a făcut uh, foarte multe încă din 2006 și astăzi, în 2011 aproape, este important să urmărim îndeaproape transpunerea acestei directive. Transpunerea s-a constatat că a fost mai lungă decât s-ar fi așteptat și tocmai acest lucru este reflectat în acest aviz uh, pentru a ține cont de complexitatea acestei transpuneri. Doar în mod ilustrativ, pentru că cunosc cazul Franței. Această transpunere nu este fac, făcută printr-un text unic, ci există texte legislative diferite în referință cu fiecare punct al directivei. Iată, deci, această transpunere este mai complexă și bănesc că în toate statele membre se întâmplă aproape același lucru. Pentru a putea menține calitatea serviciilor sociale, Trebuie să asigurăm o accesibilitate optimă și o eficiență care este asigurată de biroul unic. Aceste lucruri sunt foarte importante. De exemplu, informarea doar pe cale electronică mi se pare că nu este suficientă. Cred că e nevoie să oferim accesul uh, la servicii pentru uh, furnizorii de servicii printr-o simplificare a acestui acces. Și am să explic ce vreau să spun cu aceasta. E important să confirmăm că aceste birouri unice sunt de fapt mijloacele cele mai eficiente pentru firmele mici și de altfel și pentru companiile mari, pentru ca în felul acesta să furnizeze servicii în alte state membre. Și Tocmai a, mi se, în acest sens mi se pare că e important să avem o comunicare asupra birourilor unice. De asemenea, trebuie să clarificăm și limitele domeniului de aplicare, pentru că articolul 2 al directivei exclude serviciile neeconomice. E foarte greu să identificăm limite clare. Iată de ce noi încercăm să ajungem la o clarificare a limitelor ținând cont de acest domeniu de aplicare al directivei. Referitor la transpunerea directivei. Bineînțeles, această transpunere trebuie să-și continue cursul. Trebuie să fie validate și evaluările reciproce și ar trebui să ne îndreptăm spre o analiză făcută în comun de fiecare stat membru și comisie și această analiză ar trebui să fie comunicată pentru ca și Parlamentul European să fie informat în legătură cu starea, uh, stadiul în care se află transpunerea și calitatea acestei transpuneri în fiecare stat membru. În acest sens, Comisia Europeană cred că ar trebui să publice un raport în, în uh, ceea ce privește aplicarea acestei directive. În concluzie, în legătură cu acest aviz, E important să mergem în sensul transpunerii acestei directive și e important ca Parlamentul să se pronunțe. De ce spun acest lucru? Pentru că Comisia a arătat că transpunerea acestei directive în Europa ar duce la o creștere a PIB-ului european cu 1,5%. Aceasta ne arată în ce măsură această directivă a serviciilor este importantă și transpunerea ei este esențială. Iată de ce Parlamentul trebuie să facă eforturi și ar trebui să fie informat în legătură cu procesul de transpunere și calitatea acestei transpunere în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cafar, raportor din umbră, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc! Am urmărit acest dosar și în cealaltă comisie, în comisia IMCO, așa că am să fac câteva comentarii pe scurt. În primul rând, la IMCO se pare că avem uh, un consens pentru a arăta că uh, nu putem accepta ideea prezentată de comisie, acea idee a Single Market Act. În, într-adevăr, domnul Barnier uh, spune că există câteva puncte de creștere economică și că vor apărea locuri de în urmă în urma acestui Single Market Act. Acest lucru s-a preconizat și cu directiva asupra serviciilor. Se spunea că această directivă va aduce ca prin miracol uh, nu știu câte locuri de muncă însă cred că e prea devreme pentru a face o evaluare asupra impactului acestei directive și, de asemenea, e prea devreme pentru a merge mai departe să vedem dacă putem uh, spune că întărirea pieții unice va aduce noi locuri de muncă. Iată, deci, o rezervă, o reticență pe care o am. Și se poate constata că ceea ce este important pentru locurile de muncă și pentru creșterea PIB-ului mai mult uh, decât uh, contextul economic este implementarea unei directive sau a alteia. Asta se spune și cred că nu putem face astfel de afirmații. Ar trebui să fim mai prudenți în legătură cu um, efectele imediate și pozitive ale implementării unor astfel de directive sau legislațiilor comunitare, precum Single, Single Market Act. Un al doilea comentariu care a fost făcut uh, la Comisia IMCO. Furnizorii de servicii care doresc să aibă o activitate în alte state membre au niște facilități care cred că ar putea fi adoptate la IMCO și la ECON în sensul de a spune că informațiile transmise la ghișeele unice ar trebui să fie extinse și aceste informații să includă, de exemplu, și chestiuni referitoare la dreptul muncii. Pentru că, de fapt, una dintre provocările cu care ne-am confruntat uh, în dezbaterea în jurul directivei servicii a fost acel principiu al țării de origine. Acesta s-a dezbătut foarte mult uh, în Franța, de exemplu. Parlamentul a reușit să le elimine din versiunea originală a directivei pentru servicii și, în afară de aceasta, și capacitatea furnizorilor de servicii de a fi informați în legătură cu cadrul în care vor uh, o, funcționa, cadrul, cadrul referitor la regulile de piață, tipul de produse, uh, Uh, regimul de autorizații și așa mai departe. E vorba aici și de dreptul fiscal și de dreptul muncii și cred că am avea de câștigat dacă am clarifica felul în care se extinde această informație, informație disponibilă pentru furnizorii de servicii. Să trecem, deci, uh, și la alte tipuri de informații mai complete, deci nu doar uh, informație restrânsă și la, de exemplu, informații referitoare la regimul de autorizație. Cred, deci, că avem puncte de vedere comune și putem ajunge la un compromis în Comisia IMCO. Doamna Oconi, dacă doriți să interveniți, pentru că nu mai avem timp prea mult, Poate puteți uh, discuta cu colegul nostru în ceea ce privește amendamentele. Oricum, mai suntem doar doi în sală. Până pe 7 decembrie trebuie prezentate amendamentele pentru a vă reaminti în engleză și după aceea vom vota pe 13 Următoarea ședință va fi pe 13 decembrie, luni, la Strasburg, la ora 7 seara. Și cu acestea vă doresc poftă bună și o după masă plăcută.